si vous, euh, si vous voulez bien prendre place. Vă rog să luați loc, dragi colegi. Președinte Di Castro, crește. Domnule președinte de Castro, vă rog să luați loc. Merci, merci à vous toutes et à vous. Mulțumesc tuturor pentru prezența aici. Și pentru această dimineață voi înlocui pe președintele Sikerski, care va relua conducerea comisiei uh, în această după-amiază. Sigur că da. Și voi face uh, toate eforturile să-l pot înlocui cum se cuvine. Vă propun să începem reuniunea uh, încărcată de astăzi. Mai întâi, eh, prin a adopta ordinea de zi, v-aș propune însă o mică modificare în ordinea rapoartelor la cererea domnului Iar și cu acordul domnului Rebega, raportorii în cauză, își propun să inversăm uh, punctele 4 și 5. Deci domnul Iar trebuie să plece rapid și atunci v-aș propune să începem deci cu punctul 5, cu descărcarea de gestiune 2013, bugetul general al UE, Comisia Europeană. Și apoi să ne ocupăm de uh, punctul 4, deci să continui ordinea de zi așa cum uh, va fost ea propusă. Dacă nimeni nu are vreo obiecție, remarcă în legătură cu ordinea de zi și modificarea pe care v-am uh, propus-o, haideți să adoptăm ordinea de zi și să trecem așadar la punctul 2, deci aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 22-23 septembrie și 2 octombrie 2014, care v-au fost aduse la cunoștință și dacă nimeni nu are eh, niciun comentariu în legătură cu aceste procese verbale, vă propun să le adoptăm încă de la începutul reuniunii. Nimeni nu dorește să ia cuvântul, deci consider că aceste procese verbale din 22-23 septembrie și 2 octombrie sunt adoptate. La punctul 3, rapid, comunicările președintelui. Mai întâi vă informez că reuniunea noastră este transmisă pe internet și, în al doilea rând, aveți interpretare în toate limbile oficiale uh, ale acestei comisii, deci cu excepția Estonei, Letonei, Maltezei și Slovacii. Și a, în final vă propun așadar să trecem la punctul 5, înainte punctului 4, descărcarea de gestiune 2013, bugetul general al UE. Știți că în fiecare an Parlamentul European e invitat să dea descărcare de gestiune Comisiei Europene ca urmare executării bugetului de anul precedent. Deci în acest an trebuie să dăm descărcare de gestiune Comisiei pentru bugetul 2013. În practică asta înseamnă că Parlamentul trebuie să aprobe conturile Uniunii Europene și utilizarea fondurilor europene pentru anul 2013. prin uh, diversele comisii parlamentare, Parlamentul își exprimă un aviz în legătură cu executarea bugetului general al Uniunii de către comisie. Aviz bazat mai ales pe raportul anual al Curții de Conturi și uh, pe, analizi, pe analizele Parlamentului și pe recomandările Consiliului ECOFIN. Adesea, asta este ocazia pentru ca Parlamentul să ceară îmbunătățiri față de gestio gestiunea financiară a Uniunii Europene. Mă scuzați. Și vă propun mai întâi să dăm cuvântul domnului Iar, și apoi, bineînțeles, celorlalți membri care vor dori să ia cuvântul și apoi reprezentantului Comisiei și, în final, domnul Iar din nou. Vă rog, domnule Iar, aveți cuvântul. Äh, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut o introducere foarte bună în acest subiect și cred că este într-adevăr corect ca Comisia noastră pentru Agricultură să se exprime pe acest punct, pentru că trebuie să încercăm să influențăm descărcarea de gestiune, să avem un cuvânt de spus uh, în uh, execuția, în ceea ce privește execuția bugetului. În discuția cu colegii am ajuns la 11 propuneri care, din punctul meu de vedere, uh, ar uh, trebui să fie prezentate Comisiei Control Comisiei Cont, Comisiei pentru Control Bugetar, care este competentă în fond. Și vreau foarte repede să vă citesc aceste puncte. Primul. Constatăm, din păcate, faptul că în 2013 cota, uh, rata de eroare era la 3,62% și în 2012 era doar 2,9%. Sigur, aceste erori sunt uh, unele în mare parte de natură administrativă, deci nu e vorba de bani care au fost uh, pierduți sau care au uh, dispărut. În al doilea rând, trebuie să uh, facem o distinție între tipurile de erori. Trebuie să se facă distinție între marile erori cum ar fi plăți excedentare sau fraude, și pe de altă parte, mici erori, erori mm, tehnice. Și cauza cea mai importantă pentru această rată a erorilor este tocmai uh, o calitate insuficientă a controlelor și uh, funcționarea deficitară a sistemului inclusiv a aplicării definițiilor. În al treilea rând, 70% din corecțiile financiare care au fost constatate în 2013 se concentrează pe patru țări. Deci există nevoie de a îmbunătăți situația în aceste țări. În al patrulea rând, trebuie să subliniem că fiabilitatea informațiilor privind plățile directe raportate de statele membre din păcate, este subminată pentru că se face o raportare greșită. Deci, uh, din păcate, uh, există uh, foarte multe cazuri în care comisia a trebuit să corecteze în sus rata erorilor care au fost raportate de statele membre. Deci statele membre n-au raportat corect erorile. Și dacă, bun, formulăm altfel lucrurile, sigur, sinceritatea este cea mai importantă pentru că nu te ajută nimic, uh, cu nimic ca stat membru să raportezi uh, mai puține erori, pentru că în cele din urmă oricum ele ies la iveală, sunt uh, descoperite de comisie. În al cincilea rând, recunoaștem că a, există proceduri de suspendare a plăților care pot fi inițiate de către comisie atunci când sunt identificate deficiențe majore punctul 6, ar trebui să ne concentrăm atenția asupra faptului că sunt multe programe mici care ne plac tuturor, cum ar fi fructele, programul fructelor în școli și programul laptelui în școli. Aceste programe nu sunt uh, ușor de utilizat, nu sunt prietenoase cu utilizatorii și birocrația este uneori atât de mare încât uh, punerea lor în aplicare nu este bună. Sunt uh, anumite regiuni sau țări care pur și simplu renunță la aceste programe pentru că birocrația este prea mare. Știm întotdeauna că birocrația mare, de asemenea, duce la creșterea posibilității de a face erori. Și ar fi foarte bine, deci, să se simplifice aceste programe. Și în al șaptelea rând, ar trebui să facem un apel pentru ca aceste programe mici să fie incluse în cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune. Punctul 8 cerem ca funcționarii europeni din, uh, de la ghișele de plată, de la autoritățile de plată din statele membre, să fie responsabili și să fie trași la răspundere în statele membre. Acolo unde sunt probleme, trebuie să, să ajutăm statele membre, trebuie să trimitem uh, funcționari de la nivel european pentru ca rata erorilor să scadă. Uh, în al doilea rând, trebuie să ne uh, concentrăm atenția asupra caracterului multianual al politicii agricole comune. Și uh, nu ar trebui să se facă modificări foarte multe. Principiul stabilității uh, este cel care credem noi că duce la o reducere a ratei de eroare. În al zecelea rând, constatăm că rata de eroare care a fost uh, sau care, da, care a fost raportată de comisie în raportul său, se diferențiază destul de mult uh, de rata de eroare în unele domenii, de rata de eroare constatată de Curtea de Conturi. Deci trebuie să cerem comisiei uh, să revizească situația pentru că ar fi foarte bune ca două, ar fi foarte bine ca două instituții de talia Comisiei Europene și a Curții de Conturi să uh, Uh, ajungă la aceleași calcule, la aceleași rezultate. Noi ne întrebăm unde e adevărul, la stânga, la dreapta, la mijloc. Deci fac apel la comisie să justifice, să ne explice care sunt cauzele acestei diferențe. La punctul 11 salutăm uh, uh, regulamentul pentru uh, perioada de planificare uh, 2014-2020, um, inclusiv elementele legate de analiza financiară, de uh, autorizarea uh, autorităților care trebuie să se ocupe de toate aceste lucruri. Și uh, Sperăm foarte mult ca um, de acum înainte corecțiile financiare care se uh, efectuează să nu mai fie atât de mari. Deci sperăm ca erorile să scadă. Și salutăm ultima comunicare a Comisiei cu privire la conceptul de aplicare a corecțiilor financiare nete în domeniul politicii agricole în următoarea perioadă de programare. Salutăm criteriile pentru stabilirea um, Uh, pragului acestor corecții financiare. Acestea au fost pe scurt cele 11 uh, puncte pe care vreau să le menționez și aștept dezbaterea, iar la sfârșit am să fac un rezumat. Mulțumesc, domnule președinte. Merci, <coughs> monsieur. Mulțumim, domnule Iar. Cine dorește să ia cuvântul în legătură cu acest raport? Doamna McGuinness, vă rog. I hope you will indulge me and indeed Domnule președinte, sper că uh, veți permite, uh, deși nu vorbesc despre elementele specifice ale raportului, uh, să vorbesc despre coerența în ceea ce privește inspecțiile și criticile care ne-au fost aduse și au fost aduse politicii agricole comune. Cred că în acest mandat trebuie să avem o relație mai bună cu colegii de la Comisia de Control Bugetar. Trebuie să ne întâlnim cu ei pentru că în această comisie uh, Uh, noi ne adresăm colegiului de comisari, le spunem că sunt uh, prea duri, uh, există probleme mentale care apar în familiile agricultorilor din această cauză, iar Comisia de Control Bugetar spune că nu sunt suficient de stricți. Deci, eu cred că ar trebui să fim mai aproape de cetățeni și să le reflectăm îngrijorările și sper că Peter va lua în calcul această observație Trebuie să găsim o cale de a lucra cu cei de la Comisia de Control Bugetar în interesul uh, comunității de agricultori. Nu, ave, nu am o soluție, dar am vorbit cu câțiva colegi uh, din Comisie pe această temă și sper că și alții mă vor uh, susține în această acțiune pentru a transmite un mesaj coerent către Comisie, pentru că altfel nu ne ascultă nimeni și nu se schimbă nimic. Mulțumesc! Mulțumesc! propun să îi dau cuvântul reprezentantei uh, DG Agri. Bien, donc euh, la commission Bun, deci comisia nu este aici. Ceea ce vreau să spun și eu pe marginea acestui raport este că examinarea proiectului de uh, aviz va avea loc pe 3 decembrie. question. S'il n'y d'autres interventions, je vous Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, vă propun să trecem la, direct la punctul următor de problema de zi, și anume punctul 4, preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. este avizul colegului Rebega privitor la propunerea de modificare a regulamentului Parlamentului European și al Consiliului care introduc preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. Știți că pe 27 iunie 2014 Uniunea Europeană și Republica Moldova au semnat un acord de asociere cu mai ales uh, înființarea două zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător ca să faciliteze integrarea economică a acestei țări cu Uniunea Europeană. Republica Moldova, știți de asemenea că astăzi, mai ales din cauza embargoului rusesc, trece prin dificultăți în a-și exporta fructele și legumele eh, pe anumite piețe pe care și exporta de obișnui produsele de obicei produsele. În cadrul zonei de liber schimb, Uniunea s-a angajat să liberalizeze complet accesul la piață pentru un anumit număr de fructe și legume proaspete, iar Comisia Europeană propune ca încă de pe acum și în mod autonom să se acorde accesul complet liberalizat la aceste piețe pentru importurile acestor produse provenind din Republica Moldova. Modificarea uh, care se propune a fi adusă regulamentului introduce trei noi contingente uh, la taxe pentru mere proaspete, uh, prune proaspete și struguri de masă proaspeți. Ca sistem de preferințe comerciale autonome, acesta va expira la sfârșitul anului 2015, așa că această modificare este o soluție temporară care va permite să se facă față nevoilor imediate care privesc principalele produse de exportare la care m-am referit. Așadar, vă voi da mai întâi cuvântul domnului Rebega și, sigur, și celorlalți membri ai comisiei care vor dori să se exprime uh, în legătură cu acest subiect. Și apoi vom da cuvântul și comisiei pentru a interveni în dezbatere. Bun, vă rog, domnule Rebega. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru uh, prezentarea făcută. Stimați colegi, <clears throat> modificarea regulamentului care introduce mărirea contingentelor tarifare scutite de taxe vamale pentru trei categorii, mere, struguri de masă și prune în stare proaspătă, reprezintă o măsură de sprijin temporar pentru Republica Moldova în contextul dificultăților financiare și sociale în care se află producătorii agricoli din această țară. Desigur, susținerea modificării acestui regulament și acceptarea scutirii taxelor vamale pentru trei categorii de fructe poate fi considerat un paradox, în situația în care producătorii europeni din acest sector sunt afectați de embargoul impus de Federația Rusă produselor agroalimentare. În acest context îmi permit să vă explic motivele pentru care am hotărât să susțin această propunere de modificare. În primul rând, consider că coeziunea teritorială reprezintă un set de principii pentru dezvoltarea teritorială armonioasă echilibrată, eficientă și durabilă. Aceasta creează oportunități egale pentru cetățeni și întreprinderi, indiferent de locul unde se găsesc, permițându-le să-și exploateze la maximum potențialul teritorial. Coeziunea teritorială consolidează principiul solidarității pentru a promova convergența între economiile teritoriale mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate. Acordul de comerț liber Republica Moldova Uniunea Europeană cu privire la crearea zonei de comerț liber cuprinzător și aprofundat este baza de pornire a demersului meu. În al doilea rând, impactul financiar creat este foarte limitat. Unele pierderi care vor reieși ca urmare a scutirii taxelor vamale pentru aceste produse au un impact foarte mic asupra resurselor proprii ale Uniunii Europene. Totalul importurilor din Republica Moldova către Uniunea Europeană în 2013 este de 0,1% din importurile totale ale Uniunii Europene. Așadar, importul în acest sector reprezintă o parte neglijabilă. În al treilea rând, Discutăm de cantități relativ scăzute. Este vorba de doar un număr redus de camioane de prune sau mere exportate din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene. Și exemplu din datele pe care le am la îndemână de la autoritățile vamale ale României demonstrează acest lucru. 30 de, 32 de camioane de struguri, 36 de camioane de prune și 59 de camioane cu mere. În al patrulea rând, dat fiind că este vorba despre produse proaspete, acestea nu pot fi transportate pe distanțe lungi. Producătorii moldoveni nu au resurse financiare care să asigure un transport pe distanțe mari în condiții optime pentru a fi vândut. Deci nu vor ajunge pe piețele marilor producători de fructe, ci în țările limitrofe Republicii Moldova, în mod special în România, pentru că nu au mijloace uh, logistice suficiente pentru a-l introduce pe piața marilor producători, cum ar fi Italia, Spania, Franța sau în țări precum Suedia sau Danemarca, unde costurile de transport ar fi foarte mari. Și în ultimul rând, din punct de vedere a etichetării, cum ar fi ambalajul sau prezentarea acestora în raioanele din supermarketuri, nu ne putem referi la concurența cu produsele marilor producători europeni. Producătorii moldoveni au resurse limitate pentru a le putea confecționa în modul în care sunt prezentate merele, și aici dau un exemplu, uh, merele Melinda, care provin din nordul Italiei. Deci vorbim aici de produse care sunt vândute la vrac și care aproape cu certitudine vor fi destinate procesării. Aceste produse devin ingrediente principale sau secundare pentru dulceață, majuni sau alte produse. Fiind conștient de situația producătorilor comunitari de fructe și legume din Uniunea Europeană, acceptarea acestei modificări nu va amplifica situația reală. Potențialul Republicii Moldovei în acest sector este mic și nu constituie un pericol nici în prezent, dar nici în viitor. Dar beneficiile scutirii de taxe ar putea să aducă la redresarea veniturilor agricultorilor moldoveni, fiind o măsură importantă pentru aceștia. Trebuie să ținem cont că principalul destinatar al exporturilor de legume fructe a fost Federația Rusă. Embargoul reprezintă pentru Republica Moldova o lovitură dată pentru întreaga economie a acestei țări mici, având în vedere faptul că agricultura contribuie cu 30% din PIB. Capacitatea redusă de stocare a acestor produse a Moldovei implică o pierdere gravă pentru sectorul agricol față de afectarea infimă a bugetului Uniunii Europene prin adoptarea acestei măsuri. Iată așadar motivele pentru care am ales să susțin această modificare. De asemenea, Țin să adaug că Republica Moldova are nevoie de măsuri concrete de sprijin și aceasta ar fi una dintre ele. Măsura aceasta, dacă o veți accepta, va veni în sprijinul procesului de reformare a agriculturii din Republica Moldova, care încet, încet a reușit și continuă să îndeplinească din ce în ce mai mult cerințele impuse de către standardele europene. Acordarea acestui sprijin concret îmbunătățește relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Republica Moldova și creează noi oportunități pentru schimburile comerciale pentru alte produse comunitare cu Republica Moldova. Din punct de vedere social, modificarea înseamnă și faptul că mulți agricultori își vor putea păstra locurile de muncă și vom ajuta să-și asigure resursele financiare necesare activității agricole pentru anul viitor. Dorim ca noile concesii să se aplice retroactiv de la 1 august 2014, pentru că anumite categorii dintre, din aceste trei produse au atins deja sau ating acum vârful de producție și neavând mijloacele necesare, nici chiar pentru stocarea temporară, riscă să devină necomercializabile. Și închei considerând acest gest ca fiind unul de solidaritate din partea Uniunii Europene într-un context, într context politic și economic excepțional. De altfel, vecinii și prieteni, precum a paravazat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Moldova, Vasile Bumbacov, o veche zicală, prietenul la embargo se cunoaște. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, Monsieur Rebega, pour la prezentare. Mulțumim, domnule Rebega, pentru prezentarea acestui raport. Dau cuvântul domnului Donanu. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Într-adevăr, uh, sunt de acord uh, cu punctul de vedere al raportorului în legătură cu fructele uh, acestea, proximitatea României de Moldova, problema ruso-ucraniană, într-adevăr, da, sunt de acord cu aceste puncte de vedere, dar acesta, aceasta nu înseamnă că eu nu vin dintr-o regiune care produce multe mere și doresc și eu să fac unele comentarii înainte ca în Comisia să nu deschidă din nou piața. Totuși avem un preț uh, care s-a negociat fără a preasculta părerea statelor membre și s-au uh, crescut contingentele uh, și contingentele au trecut de la 20.000 la 40.000 de tone cu o concesie de ultim minut care a, făcut, uh, a fost făcută pe vremea când Rusia amenința să acorde, să adopte sancțiuni contra Moldovei și embargoul. Concesiile acordate riscă să dezechilibreze piața europeană a produselor cum sunt merele, care deja a fost foarte afectată, după cum știți, de către embargo rusesc. Și consecințele acestui embargo ne pun astăzi mari probleme de finanțare, știți, și subiectul e pe ordinea de zi uh, mâine. Aici avem o mare problemă de coerență, de fapt, între politica agricolă europeană și politica comercială a Uniunii Europene. Nu-i prima oară, însă ținem să subliniem aici și în final aș reaminti că, într-adevăr, bun, totuși sunt de acord cu uh, opinia raportorului, însă trebuie să fim atenți la această coerență între politica agricolă și politica comercială. Oui, merci. Mulțumesc. Acum ai cuvântul doamna Sandra. Intervenție fără microfon. Disculpa. Eh, obrigada, presidente. Eu queria fazer un... Mă scuzați și vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest punct, aș dori să vă spun, în primul rând, că eu consider că aici nu vorbim eh, despre interesele agricultorilor și nici despre Republica Moldova, de fapt, eh, ci vorbim de uh, materie primă cu prețuri foarte joase pentru a favoriza interesele industriei prelucrătoare și exportatoare. Asta vreau să spun în primul rând. Și mai apoi vreau să vă spun că atunci când se spune că aceste uh, produse sunt proaspete, așadar nu vor putea parcurge distanțe lungi, aș dori să știu Eh, vreau să spun că deja noi toți suntem la curent de faptul că există eh, struguri din Chile și Chile e mult mai îndepărtat decât Republica Moldova și piața europeană e plină de struguri din Chile sau eh, mere din Argentina, așa că atunci când se prezintă o, o propunere de acest gen, trebuie să fie sprijinită cu argumente credibile nu cu argumente uh, care sunt propuse așa, ca scuze pentru a favoriza, repet, o operațiune care cred eu că e de mare interes pentru agroexportatori. Bun, eu sunt convinsă că sectorul producătorilor uh, mici și medii din Uniunea Europeană uh, și Republica Moldova vor ști exact că după ce se semnează aceste acorduri, totdeauna ei au de pierdut, micii producători. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție și acum domnul Ferran. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, acest dosar uh, nu este binevenit nici pe formă, nici pe fond și nu sunt de acord cu concluziile raportorului. Raportorul astăzi s-a ocupat, uh, practic, și-a ocupat timpul de vorbire uh, cu justificări. Raportul acesta se referă la propunerea Comisiei Europene și raportul acesta este practic o dovadă de orbire și validează minciunile Comisiei și uh, sunt minciuni față de electorat. Esențialul demonstrației acestui raport constă în a explica că tonele de uh, mere, prune și uh, uh, struguri exportate din Moldova reprezintă o cantitate neglijabilă. Am ascultat asta timp de mai multe minute. Ei bine, eu cred că e vorba de un sofism, pentru că aceste produse din această vară în Uniunea Europeană au scăzut foarte mult, le-a scăzut foarte mult prețul ca urmare a embargoului rusesc și în plus prunele, merele și mai ales în țările din Europa Centrală deja au mobilizat mare parte din bugetul de ajutoare de urgență alocat de Uniunea Europeană pentru a face față acestei crize a embargoului. Așadar, domnule președinte, într-un uh, atare context al scăderii prețurilor uh, și a embargoului rusesc, a elimina uh, taxele pentru fructele din Moldova înseamnă pur și simplu o subvenționare din banii contribuabililor europeni a agriculturii din Moldova și să aplicăm asta retroactiv, cum propune Comisia, este o minciună, cum spuneam, ba chiar o extrocherie. Pentru că ajutoarele de urgență deblocate pentru agricultorii noștri trebuie să profite celor care le-au finanțat. Iar Moldova nu este membră și deci nu are niciun motiv să beneficieze de pe urma lor. Bun, asta cu excepția cazului în care ați uh, lăsat Moldova să intre în Uniunea Europeană fără a spune nimănui și atu- acum nu mai suntem 28, ci 29 de state membre. Mulțumesc. Je cede la parole à M. Buda. Așa cum domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Fără doar și poate că susțin uh, cele spuse de către raportor, apreciind ca fiind uh, absolut necesar să ca Uniunea să intervină în această zonă. Uh, Republica Moldova și producătorii agricoli de acolo aflându-se în suferință, dar eu cred că Comisia va trebui să urmărească două chestiuni foarte importante, și anume care este trasabilitatea acestor produse ce urmează a fi exportate de Republica Moldova, și anume dacă ele nu se vor, dacă nu vor rămâne doar în România, unde se va crea o presiune foarte mare pe o piață aflată deja în suferință. Um, fac vorbire aici de faptul că producătorii de prune, de exemplu, din vecinătatea imediată a Moldovei, suferă și ei sau au suferit și ei din cauza faptului că uh, avem acest embargo uh, către Rusia, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte eu cred că este important din punct de vedere al impactului financiar, astfel încât să putem evalua dacă uh, nu putem extinde acest dosar după 2015. S-a spus aici că deja avem struguri din Chile, avem struguri din altă parte, adică nu văd de ce nu am putea să avem niște produse care, din punct de vedere al prețului, uh, să fie mai mici în Uniunea Europeană, acestea provenind din Republica Moldova. Deci aici cred că uh, Comisia trebuie să fie foarte atentă la supravegherea acestui uh, proces și n-am uh, îndoiel că va, fi, că va fi atentă în acest sens. Mulțumesc. Merci à vous. <coughs> Mulțumesc. Domnul Open, aveți cuvântul. Ačiū gerbimas pirmininkė. Iš tikrųjų yra, na, sakykime, iš vienos pusės. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Rope. Da, pe de o parte, am vrea să ajutăm poporul moldovean, dar mm, se ridică și niște semne de întrebare. Cine va plăti pentru acest ajutor? vom folosi fonduri din bugetul general al Uniunii Europene pentru aceasta sau vom folosi, vom um, folosi bani uh, din uh, sectorul agricol? Și aș dori să întreb dacă producătorii de prune, struguri și mere vor primi acest uh, ajutor sau oare nu cumva banii vor ajunge la intermediari, la comercianți? Și de asemenea se pun niște întrebări referitoare la lanțul de plăți care nu sunt soluționate încă în Uniunea Europeană și poate producătorii de fructe care își uh, uh, care își vând produsele la prețuri scăzute vor continua să o facă și beneficiile vor uh, fi acumulate de către comercianți. De asemenea, cred că este foarte important să atragem atenția Comisiei asupra faptului că există probleme nerezolvate în interiorul Uniunii Europene Uh, legate de embargoul rusesc în sectorul laptelui și în alte sectoare. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest document într-adevăr este util, dar dacă vorbim uh, despre aspectul diplomatic, ar trebui să ne gândim la toți producătorii care suferă. Și nu putem să facem uh, o excepție sau o derogare pentru un sector anume și să neglijăm alte sectoare. Deci trebuie să soluționăm chestiunile interne ale Uniunii Europene legate de embargoul rusesc și trebuie, într-adevăr, să luăm deciziile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Bogovici. Ja, prihajam iz uh, Slovenije, ki je tudi neto izvoznik. Mulțumesc. Eu vin din Slovenia. Slovenia este un exportator net de mere, mai ales. România este una dintre piețele pe care se exportă merele producătorilor uh, sloveni. Această propunere este, din punctul meu de vedere, în primul rând un document de natură politică, prin care vrem să încercăm să consolidăm relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova aspectele financiare sunt uh, mai puțin importante din perspectiva mea. Rusia a impus uh, un embargo pe aceste produse și acest lucru a avut un impact asupra prețurilor în Europa și ar fi mai ușor să susținem o astfel de propunere dacă nu ar fi existat uh, embargoul rusesc. De aceea aș dori să cer Comisiei să realizeze uh, o estimare a cantităților menționate în acest document. Pentru că se vorbește despre câteva zeci de camioane care exportă fructe și câteva tone de fructe care ar urma să fie importate. Deci aceasta este prima mea solicitare și apoi mi-aș dori un răspuns clar din partea Comisiei. Vrem să ne facem o imagine foarte clară, cuprinzătoare, ca să știm despre ce cantități vorbim. Și apoi, mai este o chestiune importantă, care a fost menționată de colegul meu, domnul Buda, din România. Ce se întâmplă cu trasabilitatea și cu calitatea produselor? Trebuie ca și aspectul calității și uh, aspectele sanitare să fie luate în considerare. Se vor aplica aceleași criterii ca și cele care se aplică în momentul de față pentru producătorii europeni? Mulțumim pentru intervenții. Și în legătură de ulti, cu ultima intervenție spune că da, e vorba de o chestiune care are o adevărată dimensiune geopolitică pentru Uniune. E vorba de stabilitate, după cum a spus, de stabilitatea la frontiere și de un, uh, influența Uniunii Europene în regiune. În acest context deosebit din zilele noastre, cu acest conflict ruso-ucrainian și care afectează într-adevăr și Moldova, și una din uh, chestiunile despre care s-a vorbit și cu care sunt de acord e acest fapt îndeplinit în fața căruia a fost pusă comisia dincolo de partea economică și există așa, această parte formală că s-a, s-a întâmplat fără, totul s-a întâmplat fără a se permite statelor membre să analizeze într-adevăr situația. Nu putem să nu ne ridicăm puncte de întrebare și aici regret că în această dimineață niciun membru al Comisiei nu a binevoit să răspundă întrebărilor puse de noi toți și n-a fost eh, prezent în sală. Cred că trebuie să subliniem asta, pentru că nu putem să lucrăm așa eh, când suntem în acord sau în dezacord pe fondul dosarului, nu putem totuși lucra eficient dacă, într-adevăr, membrii Comisiei Europene nu sunt aici ca să poată răspunde întrebărilor noastre, să vedem care este voința lor, care strategia lor în acest gen de uh, rapoarte. Cred că vom uh, vorbi președintelui despre această lipsă care dăunează calității muncii noastre. Nu e vorba de probleme simple aici, după cum a, a spus majoritatea celor care au luat cuvântul. Trebuie să spunem asta pe viitor. Păi, deci comisia nu e aici, așa, așadar dau din nou cuvântul domnului Rebega ca să revin asupra acestui raport și vă mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit pe această, pe această temă. Uh, sunt foarte multe lucruri de spus. Uh, singurul lucru care trebuie să-l avem în vedere este dorința noastră de uh, a primi Moldova în rândul statelor membre ale Uniunii Europene și a consolida poziția Uniunii Europene, așa cum spunea și dumneavoastră, către granițele uh, către granița cu Republica, uh, cu Federația Rusă, pe de o parte, pe de altă parte, uh, Republica Moldova a făcut, uh, a ținut cont de toate de toate amendamentele pe care Comisia Europeană le, i le-a cerut și se îndreaptă, așa cum știți și dumneavoastră, cu pași bine făcuți către respectarea tuturor cerințelor. De aceea, într-adevăr, este poate contextul cum poate contextul nu este cel mai potrivit de discutarea acestor uh, uh, măriri de contingente, dar cred că trebuie luat în considerare și sunt de acord cu colegii uh, care au ridicat această problemă. Comisia Europeană trebuie să ne pună din ce în ce mai mult la dispoziție date concrete pentru a analiza exact așa cum stau lucrurile. Eu vă mulțumesc și sunt de acord că să lucrez îndeaproape cu toți colegii pentru a încerca o apropiere față de Republica Moldova și în încercarea de a ajuta pe agricultorii din această țară. O să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 noiembrie la ora 12. La punctul următor, viitorul sectorului produselor lactate din Europa, raportorul nostru, domnul Nicholson, se află în acest moment în Comisia ENVI, pentru că și acolo are un raport de care este răspunzător. Și din această cauză vă propun să facem o scurtă pauză astfel încât să-l putem aștepta până la ora 10 și la ora 10 vom putea continua cu ordinea noastră de zi. Deci, ora 10 fix. Pentru că am luat legătura cu domnia sa și va fi aici la ora 10 fix, astfel încât să putem uh, discuta acest uh, raport extrem de important în ce privește viitorul sectorului lactate. Da, domnule Ferron. Domnule președinte, multe dosare sunt pe ordinea de zi. De ce nu trecem la dosarul următor? Eu sunt aici, sunt la timp, nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm. Oamenii vin de departe să participe la această reuniune și reuniunea ar trebui să se ridice la înălțimea așteptărilor europenilor. Deci vă propun să continuăm dezbaterea. Uh, j'entends bine votre remarque, domnule Ferrand. Uh, țin cont de uh, observația dumneavoastră, dar punctul următor de pe ordinea de zi este reuniunea coordonatorilor la ora 11.30 și din această cauză nu putem uh, uh, cere coordonatorilor să se reunească, mai ales că și domnul Nicholson este coordonator. Și uh, uh, domnia sa și domnul președinte Caschi vor discuta restul punctelor de pe ordinea de zi. Doamna Senra. Obrigada. Eu so queria facer una... Mulțumesc. Vreau să fac o sugestie, dacă îmi permiteți. N-ar fi cumva posibil ca acele comisii care se ocupă de probleme cum ar fi mediul, agricultura și pescuitul, să vedem, să încercăm cum să putem prevedea un calendar cu date care să nu se suprapună pentru aceste comisii, pentru că vom avea întotdeauna acest tip de dificultăți, domnule președinte. Merci de... Da, spune președintele, sigur, mulțumesc, mulțumesc pentru aceste observații comune. Cred că ar fi bine, da, într-adevăr, să transmite mai departe chestiunea asta a reuniunilor comune, ale unor comisii care uh, tratează despre aceleași probleme. Cu anul agriculturii și mediului, da, va fi vorba deseori de agricultură, de pescuit, deci o chestiune recurentă. În organizarea și planificarea comisiilor ar trebui ca și conferința președinților să se ocupe de acest subiect ca să încerce să modifice puțin uh, orarul și calendarul. Că, într-adevăr, sunt trei comisii care lucrează în paralel, și comerțul exterior, INTA, eh, pescuitul și mediul. Și cred că ar fi bine ca pe viitor eh, să putem să sesizăm conferința președinților, să vedem în ce măsură am putea planifica sau să decalăm cumva acest tip de reuniuni, pentru că lucrurile astea ne privesc pe toți. Cel, cel puțin, deci minimum două comisii lucrează în paralel Asta cauzează probleme ca cea din această dimineață, că domnul Nicholson are un raport important la uh, mediu, asta însemnând că, iată, ne întârzie și lucrurile noastre. Dar acestea fiind spuse, vă propun să întrerupem 10 minute și reluăm la ora 10. Mulțumesc uh, pentru răbdare. Merci, je vous propose de... Mulțumesc, vă propun să reluăm reuniunea. Mulțumim domnului Nicholson pentru că a sosit după ce a trebuit să vorbească în Comisia pentru Mediu. Și atunci uh, poate să vorbească și să susțină raportul. Sigur, este responsabil pentru această temă. E vorba de viitorul sectorului produselor lactate din Europa E vorba și de bilanțul până în aplicarea pachetului privind laptele. Știți, Comisia în iunie 2014, cum și prevede regulamentul privitor la organizarea comună a piețelor agricole, a prezentat raportul privitor la dezvoltarea, evoluția situației pieței în sectorul uh, laptelui și produselor lactate. Și după cum de asemenea știți, sistemul cotelor la lapte va expira în aprilie 2015. M-aș spune din nefericire. Deci e important să facem o evaluare a situației acestui sector, atât din punct de vedere economic, cât și politic, desigur. Să vedem dacă niște instrumente suplimentare vor fi necesare și dacă vor fi și posibile, mai ales pentru a face față acestei chestiuni cu uh, terminarea cotelor. Domnul Nicholson este, acest, uh, este raportor, raport din proprie inițiativă și fără a mai pierde vremea vreau să-i dau cuvântul și apoi sigur să ia cuvântul uh, orice membru care e interesat pentru a pune întrebări uh, reprezentantului comisiei care este astăzi aici pentru a vorbi despre această chestiune a viitorului sectorului produselor lactate. Domnule Nicholson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că v-am întârziat, dar uh, sunt uh, și raportor la Comisia Envi pe Novel Foods și Uh, cel, probabil că mai rău decât să te ocupi de sectorul lactate este să te ocupi de acest sector. Uh, este un uh, sector uh, foarte greu de evaluat și măsurile introduse au fost implementate și e greu de evaluat dacă măsurile introduse au fost implementate cu succes sau nu. Uneori când mă uit la asta, mă găsesc între ciocan și nicovală. pentru că este un mediu uh, volatil și uh, imprevizibil pentru următoarele luni, pentru că piețele uh, din Uniunea Europeană și la nivel global au scăzut, avem o scădere cu 0,3% față de măsurile anterioare prețurile continuă să scadă și în Regatul Unit Uh, protecția uh, fermierilor se reduce la 18-20 de pens uh, pe litru de lapte pentru agricultori pe când costurile de producție ajung la 25-26 de pence. Este din ce în ce mai uh, greu de, de susținut uh, această măsură și uh, salut deciziile luate de Parlamentul Britanic. Cred că trebuie să fim atenți să nu înrăutățim situația și să acționăm într-un mod responsabil. Cererea globală crește, dar există um, o prea, dar oferta este prea mare pe piață și tocmai de aceea agricultorii au de suferit. Am văzut multe state membre care uh, cresc uh, producția, deși uh, suferă niște uh, amenzi uriașe, dar altele sunt sub cote. Uh, și, de asemenea, uh, cireașa de pe tort a fost embargoul uh, rusesc, care a dat o lovitură grea producătorilor uh, europeni. Tocmai de aceea, momentul nu e tocmai ideal, pentru că ne aflăm într-un moment de mare incertitudine pentru agricultorii care au ferme de lapte și într-un moment în care tocmai au nevoie de foarte multă stabilitate. Ave- nu știm însă care va fi reacția pieței în aprilie sau mai anul viitor. Și cred că trebuie să uh, fim pe fază și să reacționăm la ceea ce se va întâmpla atunci și mă bucur că uh, în criza anterioară, Comisia ne-a uh, promis că um, sectorul lactate nu va mai trebui să mai aștepte atât de mult uh, pentru intervenția Comisiei și trebuie să uh, îi batem la cap să se țină de promisiune. Trebuie să maximizăm aceste beneficii și să ne asigurăm că există timpul necesar pentru a reacționa. Uh, Trebuie să explorăm care sunt instrumentele care ne-ar putea fi disponibile fără a face schimbări uh, de politici radicale, astfel încât să reinventăm roata trebuie să vedem uh, uh, returnări la export uh, într-un mod realist, deși Comisia pare să fi exclus posibilitatea utilizării acestor instrumente. intervențiile în acest moment sunt la un nivel mult prea scăzut și cred că tot acest proces ar trebui să fie revizuit în mod regulat astfel încât să găsim un echilibru cu piața cât mai curând cu potință. și solicit Comisiei să ofere mai multă claritate cât mai curând cu putință, pentru că piețele de export sunt un element cheie pentru succesul sectorului. Și, în concluzie, domnule președinte, avem nevoie de flexibilitate pentru a putea reacționa anul viitor, pentru a le permite celor care vor să producă mai mult să producă mai mult, dar, în același timp, să protejăm piața ca întreg dacă prețul scade în mod semnificativ. Mulțumesc! Merci, euh, Monsieur Nicholson. Mulțumim, domnule Nicholson, pentru analiza aceasta. Știm că e o chestiune foarte importantă și urgentă și faptul că o analizăm în cadrul unui raport de proprie inițiativă uh, care ține cont de urgență este un lucru pozitiv. Sper ca și Comisia să aducă elemente concrete la această dezbatere care va urma. Vedem ce interesați sunt membrii. Sunt 30 de membri care doresc să iau cuvântul, să ia cuvântul și uh, voi fi deci constrâns să vă propun să limităm timpul de vorbire la 2 minute, 2 minute 30 maximum pentru fiecare. Să fiți, vă rog, conciși, preciși uh, în legătură cu chestiunea esențială a viitorului acestui sector și fără întârziere, doamna Erans are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cotele la lapte au garantat timp de ani de zile un nivel acceptabil de stabilitate a veniturilor agricultorilor, deși a demarat greu, dar uh, a meritat. Dispariția acestei cote trebuie să fie abordată cu seninătate, cred eu, și să ne gândim cât mai rapid posibil la, la noi mecanisme de control a producției ca să se freneze volatilitatea prețurilor și să se garanteze rentabilitatea uh, agricultorilor. Acest sector joacă un rol socioeconomic foarte important în regiunile defavorizate și multe regiuni de munte și e vorba de 14% din facturarea agricolă europeană, pare totuși că Comisia Europeană nu îl ia foarte în serios. For, eforturile făcute uh, de agricultori uh, sunt uh, mari în fiecare zi. Pe, peisajul acesta de bunăstare pe care ne prezintă Comisia în această comunicare are o primă pată. Prima pată este că acești producători uh, unii dintre ei își doresc să sporească în mod nerațional producția, pentru că vânzările în țări terțe ca China uh, scad și scad și prețurile uh, agricultorilor. Asta împreună cu criza rusă ne arată o panoramă contrară opiniei Comisiei și nu folosește la nimic un observator al prețurilor europeni dacă nu îl utilizăm în timp real. Uh, în situații de criză pentru a adopta măsurile necesare de urgență. Așa că eu cred că pentru a face uz suficient de acestui observator trebuie să definim nivelurile de criză în acord cu indicatorii stabiliți în întreaga Uniune Europeană într-o formă omogenă ca să aplicăm mecanisme de prevenire și de alertă rapidă. Pentru că pierderea marjelor economice uh, din partea exploatațiilor trebuie să fie văzută în cadrul acestor indicatori. Aș vrea să știu cum va explica Comisia Europeană uh, celor din sectorul de lapte că rezerva de criză e aproape epuizată, că doar, rămân doar 88 de milioane de euro cu soluția uh, adusă pentru criza rusă. Cum va explica Comisia Europeană celor din sectorul laptelor că uh, banii pentru ei se vor duce la alte capitole ale bugetului și ei vor trebui să se uh, confrunte în primul rând cu situația dispariției cotelor la lapte și în al doilea rând pentru că nu va exista o rezervă de criză eficientă, iată, vor fi puși într-o situație de criză. Nu mai am vreme să mai vorbesc, oricum cred că uh, sectorul de lapte trebuie să fie stabil, care să incite mai ales agricultorii tineri să nu abandoneze producția. Mulțumesc! Monsieur Santos. Mulțumesc, domnul Santos. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas e caros colegas. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Practic, intrăm pe teren necunoscut aici. 31 martie 2015 va marca finalul cotelor de, la lapte, de lapte, dar nu putem să uh, ignorăm uh, situația. Încă din ianuarie acestui an prețurile la producție n-au făcut decât să scadă. Comisia Europeană a menționat, din contră, un exces de producție și o uh, scădere a, a, uh, uh, a, a cererii internaționale, mai ales din China. Bun, acum se spune că creșterea va, că cererea va crește, însă este al șaselea an consecutiv în care cererea chineză scade. Bun, știm, e vorba aici de noua produ- uh, politică agricolă comună. Știm totuși că cotele de lapte nu au fost niciodată un obstacol la reducerea numărului de exploatații, dar să nu uh, uităm că uh, asta este asociat de, la un angajament de modernizare care a dus în anumite cazuri la renunțarea la sector, de exemplu în insulele Azore, regiunea mea. Știm că pachetul uh, pentru lapte e un prim pas înspre reglementarea lanțului valoric, însă există probleme, cel puțin la nivelul producției, uh, prelucrării. Nu putem spune că, din cauza puterii marei distribuții, că producătorii vor fi obligați să-și uh, vândă produsele sub preț sub prețul de piață. Dar cu finalul cotelor de la lapte și uh, în lipsa unei reglementări europene, producția de lapte european se va delocaliza spre regiuni mai competitive. Din păcate, și se vor anula toate eforturile de modernizare care au fost făcute în acești ani și în viitorul apropiat trebuie să îmbunătățim instrumentele pe care le avem actualmente la dispoziție. Trebuie să adaptăm legea concurenței pentru piețele agricole, să avem dispozitive pentru a putea identifica și preîntâmpina uh, presiunile exercitate de distribuție asupra producătorilor. Trebuie să dăm curs recomandărilor grupului la nivel înalt pentru lapte în ce privește etichetajul și originea produselor lactate, laptelui avem acest observator uh, european, dar să ne gândim ca, uh, cum putem avea instrumente care să ne permită să acționăm ex ante cu titlul de preîntâmpinare. Trebuie să avem mecanisme adecvate pentru a face față dezechilibrelor accentuate pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, o observație de procedură. Sunteți mai mult de 30 care ați cerut cuvântul. Deci vă rog Vă rog să vă limitați la două minute, dacă puteți, ca să poată fiecare lua cuvântul. Vă rog să eh, spuneți doar esențialul intervenția noastră, deși știm că e o chestiune foarte importantă. Domnul Dezos are cuvântul. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΓΑΛΑ έχει κάποια σχέση με το καθεστώς το πολιτικό. Mulțumesc. Laptele are legătură directă cu regimul politic de la putere. Se spune în Grecia că atunci când lăptarul vine în fiecare dimineață și uh, lasă laptele la ușă, înseamnă că regimul e democratic. Dacă vine polițaiul la ușă și nu lăptarul, asta înseamnă că e vorbind un regim uh, polițienesc, dictatorial. Bun. Uh, există elemente democratice și în producția de lapte. Acum 30 de ani, uh, când am venit prima dată aici, spuneam că, cel puțin în Europa Occidentală, avem râuri de lapte și munți de brânză și nu știm ce să facem cu ele. Eu am propus atunci să le distribuim Eh, să le distribuim eh, celor săraci. Însă, iată, s-au preferat alte soluții. Eh, s-au făcut pachete mici de unt și au fost distribuite în armată, în hoteluri și așa mai departe. Însă problema, până la urmă, iată, încă nu s-a rezolvat. Problema noastră e că acești munți de unt și de brânză există în continuare și râurile de lapte încă curg. Propunerile care au fost uh, făcute uh, nu sunt într-adevăr o soluție pentru problemă. În ciuda faptului că uh, calitatea laptelui și varietatea produselor lactate uh, e enormă. La noi, în Grecia, avem o mare problemă, de exemplu, cu vacile de lapte, care sunt utilizate și uh, pentru carne, sunt utilizate și pentru munca în câmpului. Sărmanele vaci sunt exploatate, iată, multiplu. Și deși la noi există două tipuri de vaci pentru marea producție de lapte. Însă, până la urmă, lucrurile încep să se schimbe pentru că oamenii au împrumutat bani pentru a cumpăra vaci cu uh, producție sporită de lapte și, până la urmă, băncile și-au recuperat banii și, din nefericire, acești agricultori uh, Uh, aproape și-au dat viața pentru că n-au mai putut să suporte situația de faliment. Mulțumesc. Nu aș vrea să, să ajung să vă tai microfonul. Vă rog să respectați timpul alocat. Dau cuvântul domnului De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că problema e clară și a fost evidențiată foarte bine de domnul Jim Nicholson. Ne aflăm în fața unei dramatice scădere a prețurilor și perspectivele se pare că nu uh, sunt deloc bune, nu se va îmbunătăți situația pe termen scurt. Cauzele au fost deja indicate, avem cu siguranță o scădere a consumului datorată crizei economice, avem o problemă legată de embargo rusesc, care provoacă o reducere, o scădere a prețurilor la multe produse, uh, deci avem nevoie să depășim uh, ceea ce se spune în raportul Comisiei din iunie, unde cuvintele optimiste privitoare la viitorul acestui sector sunt dezmințite clar de fapte și de ceea ce se întâmplă pe piețe. Noi, în dura, pe mm, durata dezbaterii eh, PAC, am eh, avansat mai multe elemente. Domnul Michel Dantin produse, propusese un mecanism de gestionare a, a ofertei, care nu a fost aprobat de Comisie și Consiliu, dar acum, cu apropierea sfârșitului regimului de cote, cred că e absolut necesar ca și Comisia noastră cu acest raport din propria inițiativă și cu uh, munca lui uh, Jim, uh, Uh, iată, e a doua oară, pentru că Jim a fost raportor pentru pachetul uh, pentru lapte, pachetul pentru lapte care nu a dat soluțiile pe care le așteptam noi, pachet lapte care nu a activat nimic în legătură cu uh, acea aterizare lină post-cote pe care ne așteptam noi. Uh, deci a venit momentul să utilizăm acest raport din proprie inițiativă pentru a construi o proprie propunere a noastră pentru a gestiona oferta. Că știm că după 31 martie 2015, cu finalul regimului de cote a lapte, e nevoie de eh, decizii pentru a ne ajuta agricultorii să eh, facă față acestei dramatice volatilități a prețurilor și acestei eh, situații insuportabile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schroeder. Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik kijk even naar de heer Nicholson. Novel food is ook heel belangrijk. Mulțumesc, domnule președinte. Mă uit la domnul Nicholson și știu că alimentele noi eh, e un dosar foarte important de care se ocupă. Mă întreb dacă n-ar trebui să avem un plan de acțiune pentru buget, despre care să vorbim mai târziu. Trebuie să vedem foarte repede, să ne mișcăm de unde vin banii, cum îi folosim. Eh, ehm, în Finlanda, un minister s-a spus că dacă lucrurile continuă în modul în care merg acum, atunci foarte multe exploatații familiale vor dispărea, fermele de familie vor dispărea și este o întreagă economie în jurul lor. Deci cred că trebuie să ne gândim la un plan de acțiune care să reglementeze chestiunile de natură bugetară. Si, Madame Müller, vous avez la parole. Mulțumesc, doamna Müller. Wir sprechen ja heute über das... Da, vorbim despre pachetul privind laptele și modalitățile în care putem să îi încurajăm să lucreze în comun pe agricultori. În Germania avem deja asociații de agricultori uh, care funcționează foarte bine și mă întreb care este situația în alte state membre, cum s-au transpus dispozițiile și ce fel de uh, activitate de consultanță a fost efectuată. În uh, Germania, când ne uităm la modalitățile de asociere, vedem că la uh, Uh, că nu există diferențe foarte mari la uh, plăți, uh, la nivelul plăților și asociațiile de producători, deci nu progresează foarte mult. Deci întreaga branșă, de la lapte până la produsul final, ar trebui să fie susținută, pentru că trebuie să oferim măsuri de sprijin care să pornească de la producție până la punerea alimentelor pe piață. Uh, și, din păcate, pachetul uh, nu, și documentul nu ne spune foarte multe despre asta. Sunt uh, multe mici exploatații care um, au produse foarte bune, dar nu reușesc să intre cu ele pe piață și mă întreb cum anume se pot face progrese. Uh, prelucrarea pe, pe piață și punerea pe piața produselor trebuie să fie de asemenea un punct uh, foarte important și pentru regiunile defavorizate. Acest pachet uh, care ni se prezintă și uh, mi se pare că nu se poate lua în considerare pe baza acestui text situația actuală. Un uh, raport care ne vorbește despre situația laptelui din anul 2008 nu cred că ne ajută foarte mult în momentul de față. E nevoie să discutăm uh, despre situația actuală. Nu pot să vă spun foarte clar cât de dramatică este situația din uh, Germania. Um, avem uh, un preț de, uh, al laptelui crud de 26 de cenți. Uh, din păcate, uh, comercianții uh, plătesc uh, foarte puțin producătorilor și vând, evident, laptele la un preț mai mare, deci e nevoie de acțiune. Oui, la parole est à Madame Costinger. Doamna Costinger. Mulțumesc și mulțumesc și lui Jim Nicholson care ne-a prezentat destul de bine cât de dramatică este situația. Și eu cred că situația este negativă. Numai așa o putem uh, evalua și uh, într-adevăr aș dori să cer și eu comisiei uh, să ia măsuri pentru această aterizare lină care ne-a fost promisă. Dar nu doar în uh, acele regiuni care sunt uh, avantajate, ci mai ales în regiunile dezavantajate, regiunile de munte, de exemplu, um, reducerea prețurilor um, care probabil că va urma, pune și mai multe probleme. Și în comisia noastră am discutat uh, raportul Dorfman cu privire la producția de lapte în uh, zonele montane. L-am adoptat și, uh, și vedem că nu s-a făcut încă nimic și propunerile noastre nu au fost luate în considerare, nu am primit alte propuneri. În zonele montane, producția de lapte este absolut esențială pentru că agricultorii de acolo nu prea au ce altceva să producă uh, Uh, date, fiind condițiile naturale, și um, lanțurile, de, lanțurile comerciale utilizează fără rușine această situație uh, și uh, oferă prețuri de dumping. În um, Austria, uh, prețul la lapte este de 49 de cenți, uh, ceea ce e foarte puțin pentru ca uh, oamenii să poată să uh, își desfășoare activitatea în continuare, să trăiască și mai ales prețul acesta nu se mai recunoaște în prețul la, uh, pe rafturile supermarketurilor, care este mult mai mare. Deci e nevoie de o intervenție efectivă. Mulțumesc. Monsieur Loazu. Mulțumesc, domnul Loazu. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbiți despre pachetul lapte. Eu cred că ar trebui să nu mai folosim acest termen. Ne propuneți doar un ambalaj, practic. În realitate, este o măsură care va duce la un dezastru pentru producătorii europeni. Pentru că în raport nu țineți uh, cont de uh, impactul teritorial. Uh, vorbiți despre zonele favorizate din Franța, dar uh, cred că uitați faptul că uh, fermele de lapte sunt uh, localizate în zone defavorizate și că majoritatea exploatațiilor de lactate sunt structuri familiale care duc, fac agricultură de subsistență și supraviețuiesc datorită cotelor. Vorbim de pierderi de un miliard care sunt compensate cu 22 de milioane. Deci uh, nu uitați că este a doua piață de export, practic. Uh, dumneavoastră aveți o, uh, lucrați în favoarea exploatațiilor mari și în defavoarea exploatațiilor mici tradiționale. Și întrebarea pe care vreau să vă adresez este dacă nu aveți ca obiectiv decât această creare de ferme uzine, practic, care sunt reprezentate de multinaționale. La parole de M. Kuzniuk. Mulțumesc, domnul Cuzmiuc. Nu, nu, nu, nu, pardon. Dezolie, am și Bogovici. Nu, îmi cer scuze. Domnul Bogovici are cuvântul, spune președintele. Eh, hvala, document, care am imamo pred sabo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Documentul pe care îl analizăm în acest moment se concentrează asupra datei de 13 iunie. În iunie au înflorit uh, florile, acum vine iarna, florile sunt pe moarte și cred că acest raport nu se bazează pe o fundație bună, pentru că în ultimele șase luni lucrurile s-au schimbat considerabil și ceea ce s-a scris în iunie nu se mai aplică astăzi. S-au făcut deja multe în domeniul PAC și poate toate lucrurile legate de abolirea cotelor nu mai sunt adevărate. Trebuie să înțelegem care sunt condițiile actuale în uh, sectorul lactate. Consiliul uh, European pentru Lactate a venit la mine ieri Vorbim despre oameni care produc uh, lapte, care trăiesc la munte, care au uh, investit uh, o grămadă de bani așteptându-se la cote din nou. Și acum au venit la mine disperați pentru că nu știu cum o să-și ramburseze împrumuturile, pentru că au senzația că nu vor mai putea produce după abolirea cotelor. Acești fermieri care locuiesc în zone defavorizate se întreabă cât vor putea face față acestui nou sistem. Cred că trebuie să ne asigurăm că ei reușesc să supraviețuiască, pentru că dacă continuăm în această venă, în 2-3 ani o să pierdem uh, producția de lapte în zonele de munte și tinerii nu vor mai decide să se implice în acest sector, pentru că acest sector este lipsit de perspective. Iar uh, sectorul vitelor și crescătorilor de vite nu se poate adapta la fel de rapid uh, noilor schimbări. Tocmai de aceea vă solicit să ascultați uh, părerea acestui Consiliu uh, pentru lactate. Ei cred că ar trebui să reacționăm mai repede, să monitorizăm constant lucrurile, în special să monitorizăm uh, producția, pentru că fondurile europene nu vor salva agricultorii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aguilera! Mulțumesc, doamna președinte! Toate intervențiile vorbitorilor mei s-au referit la situația din sectorul lactatelor. Am citit cu toții raportul prezentat de comisie și nu are nimic de a face cu uh, <laughs> ceea ce vorbim noi aici. Surprinzător. Comisia în raportul din iunie spune că situația pieței laptelui în Uniunea Europeană actualmente e favorabilă și perspectivele pe termen mediu sunt pozitive. Dar asta nu e aprecierea nici a sectorului, nici a noastră astăzi aici. Deci, ce se întâmplă? Că, din nou, un sector, cum este în acest caz sectorul uh, lactatelor, uh, nu mai are uh, securitatea presupusă de cote. Și ce se oferă la schimb acest pachet de lapte? Iată, o, un ajutor a organizațiilor de producători și contractele obligatorii. Doar în 12 țări și ceea ce se oferă e ceea ce au toate sectoarele până la urmă. Și în final ce ne dorim cu toții în dezbaterea de astăzi? Să nu mai este volatilitatea prețurilor. Când, des, când dispar uh, cotele lapte, din păcate ne îndreptăm spre volatilitate. Știm cu toții în această comisie că mm, lanțul alimentar este insuportabil pentru producători, în acest caz producătorii de lapte. E o problemă comună pe care va trebui să o abordăm și de aceea e nevoie de mijloace specifice și noi cu acest nou raport. Mi-ar uh, plăcea și mie în final să se clarifice uh, ce se întâmplă cu regiunile defavorizate. Mm, situația nu e omogenă și cred că ar trebui să analizăm și asta. Dacă vrem să acționăm serios în regiunile defavorizate, trebuie să avem criterii clare, transparente și omogene în toate regiunile europene. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, Clara. Doamna Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez falamos sobre as medidas do chamado pacote de leite e penso que é consensual entre todos que estas... Mulțumesc. Da, într-adevăr, văd că există un consens între noi și anume faptul că pachetul uh, privind laptele nu este suficient pentru a ajuta sectorul laptelui să treacă uh, de această perioadă de gravă criză uh, cauzată de embargoul rusesc. Deci Uniunea Europeană nu este în uh, stare să acționeze în mod preventiv, cu toate că într-adevăr, Comisia a luat apoi niște măsuri uh, de ajutor. Acesta este primul test uh, serios uh, de gestionare a crizelor. Și există rapoarte care ne arată că deja prețul mediu este cu 10 cenți mai scăzut decât prețul de producție al laptelui și pune, acest lucru îi pune pe producători într-o situație foarte grea. Eu vin din uh, Azore, o regiune ultraperiferică. Și pentru noi, sectorul laptelui este foarte important nu doar pentru economie, ci și pentru societate și pentru mediu. Și vedem uh, care sunt consecințele embargoului și care sunt, vor fi consecințele atunci când vor, nu, mai, nu vor mai exista uh, cotele. Săptămâna trecută deja uh, prețurile au scăzut foarte mult. Din ianuarie lucrurile vor fi mult mai uh, vor sta mult mai rău și de aceea trebuie să ajutăm pe agricultori, pentru că ei nu sunt în stare să um, treacă, să facă față acestor um, crize fără niciun fel de susținere. și trebuie de asemenea să evităm o concentrare extremă a activităților în anumite activități. Pachetul primind laptele nu poate să înlocuiască sistemul uh, bazat pe cote și e nevoie de măsuri uh, suplimentare. Să luăm în considerare că trebuie controlat mult mai bine sectorul uh, comercializării laptelor. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Un, raportul despre care vorbim este un raport în care Comisia vrea să ne facă să credem că piața laptelui este într-o situație bună și perspectivele sunt de asemenea stabile și am senzația că, într-adevăr, cine a făcut acest raport a avut niște ochelari uh, uh, roz, pentru că cine se uită la ceea ce se întâmplă în realitate poate să vadă foarte clar că Um, producția este mult prea mare, uh, în anumite regiuni oamenii nu mai pot să-și permită să trăiască din producția de lapte, deci situația nu este atât de roz. Și pentru a uh, e nevoie să creăm niște stimulente pentru o producție mai uh, eficientă, pentru că atunci când prețurile sunt undeva la 30 de cenți sau mai puțin, e clar că nimeni nu va mai vrea să producă lapte. Uh, eu am fost raportor în Parlamentul European în mandatul trecut pentru uh, un raport uh, pe care Eliza Cosinger l-a menționat și cred că ar fi foarte bine dacă am putea să utilizăm ce am făcut la uh, raportul respectiv. Era vorba despre regiunile dezavantajate, regiunile muntoase și producția de lapte de acolo. Comisia spune că tocmai în aceste regiuni defavorizate, regiunile montane, problema producției, ar putea să existe probleme de producție după eliminarea cotelor și, deci, e clar că trebuie adoptate niște măsuri care să acționeze direct dacă nu vrem ca uh, agricultura din aceste, aceste zone să intre într-adevăr în dificultate. Mulțumesc. La parole este à Monsieur Beauvais. Mulțumesc. Acum domnul Bové are cuvântul. Domnule președinte, cred că trebuie să ne întoarcem la cifrele globale. În uh, în 2014, creșterea producției va fi foarte clar uh, de 5%, 5-6% la nivel UE, ceea ce înseamnă 5 până la 7 milioane de tone în plus de produse care nu vor fi transformate în brânză sau în alte produse cu valoare adăugată, ci în, uh, praf de, în lapte praf. În același timp, avem o creștere de 10% în Noua Zeelandă, în Statele Unite o creștere de 2%, ceea ce înseamnă că uh, la nivel global vom avea o creștere între UE, SUA și Noua Zeelandă între 17 și 18%. Piața de astăzi nu se reglementează decât între minus 1 și plus 1,5% la nivel global. Și atunci, cum putem absorbi această producție? este imposibil fără o scădere a prețurilor, ceea ce înseamnă că foarte clar politica irresponsabilă a Comisiei Europene, care a distrus toate formele de reglementare, va avea responsabilitatea față de fermieri pentru o scădere a prețului laptelui uh, în 2015, în primăvara lui 2015. Multe state astăzi au o atitudine irresponsabilă. Lăsând producția să meargă și Prima, primul din aceste state este Irlanda. Irlanda, președinta Comisiei, care a spus că își va crește producția cu 50%. Suntem într-un sistem absolut aberant. Și vreau să răspund colegilor care nu au fost cu noi la precedenta Comisie pentru Agricultură că în momentul în care am dezbătut această discuție, am dezbătut această problemă a ieșirii din cote, s-a făcut o, uh, propunere de către colegul Danton pentru piața unică să avem uh, o contribuție voluntară Uh, organizațiile de fermieri au susținut această propunere și eu aș vrea ca Comisia noastră să aibă curajul să sprijine o poziție fermă împotriva Comisiei Europene, care acționează irresponsabil și care este pe cale să-i trimită uh, pe fermieri uh, în faliment. Mulțumesc, are cuvântul doamna Sena. Obrigada, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, întreb Comisia are sau nu respect față de producătorii de lapte. Nu ne poate prezenta un raport complet fals, care nu reflectă cu nimic situația actuală. În al doilea rând, pachetul uh, pentru lapte. De mai multe ori s-a dovedit inutil. Nu folosește la nimic în uh, realitatea de ziua de astăzi. Contractele nu garantează prețurile, prețurile pentru produc producători nu sunt garantate și nu există posibilitate pentru acest sector de a negocia. Liberalizarea are efecte foarte negative, distruge exploatațiile agricole în întreaga Uniune Europeană. Deci, eu cer să se facă un pas înapoi, să stabilim mecanisme eficiente pentru a putea reglementa producția și uh, piețele în Uniunea Europeană. Neusch. Mulțumesc, Neusch. Ich möchte auch von meiner Seite noch mal betonen, dass ich și eu doresc să accentuez faptul că eu cred că piața laptelui arde și e important să-i spunem comisiei că nu poate să se prefacă că nu știe. Trebuie să știe realitatea, trebuie doar să citească un ziar. Uneori este suficient să citești ziarele ca să recunoști foarte clar care situația uh, sectorului lactatelor. În Germania, acum și pe viitor va fi mult mai uh, rău, um, exploatațiile au intrat într-un uh, proces de canibalizare. Uh, își fură unii de la alții. Întrebarea nu mai este uh, cine anume își va înceta activitatea, ci întrebarea este când anume își va înceta fiecare activitatea. Um, în același timp, oamenii sunt foarte nemulțumiți pentru că agricultorii, din păcate, spun cel mai mare dușman al meu este vecinul meu care și el produce. Este foarte important să înțelegem că aceasta e situația și uh, colegii mei au vorbit despre zonele defavorizate și uh, problema este că nu doar regiunile defavorizate sunt într-o situație de pericol. E o problemă mult mai generală a unor lanțuri de producție, de comercializare, care îi ține pe producători într-o situație nesustenabilă. Um, pentru că nu poți să produci pe termen lung nici cola și nici lapte uh, sub prețul de producție. Deci e foarte clar că acest, dacă lucrurile continuă în acest fel, oamenii nu vor mai putea să își predea fiilor lor, următoare generații, uh, această activitate și, până la urmă, ea va dispărea. Mulțumesc, domnul Rosling. Da, mă întreb unde sunt colegii care au spus întotdeauna că dacă vom elimina cotele, atunci uh, vom uh, produce uh, într-un mod mult mai profitabil, exporturile vor crește. Din păcate, văd că nu mai spune nimeni așa ceva. Uh, mai mult decât atât, uh, după eliminarea cotelor, uh, e clar că uh, s-a făcut o greșeală, pentru că situația este foarte proastă și, dragă Jack Nicholson, uh, spui, bun, trebuie să luăm măsuri pentru a interveni pe piață. Într-adevăr, situația este dramatică, nu trebuie să repet acest lucru, dar mă tem că la sfârșit, până la urmă, vom introduce din nou restituirile la uh, export, uh, vom recurge din nou la investiții și problema, aceasta, problema este că aceste măsuri nu rezolvă problema adevărată care sunt cantitățile de producție. Uh, Uh, foarte multe exploatații și-au crescut numărul de uh, vaci de lapte în Germania și, în același timp, uh, alții dispar. China încă are o cerere mai mare decât oferta pe piață, dar sigur, embargoul rusesc a înrătoțit situația foarte mult în Europa. Mă întreb, uh, de ce uh, acest uh, pachet al laptelui nu se pune în aplicare în ceea ce privește uh, centrul de observare. Noi am uh, cerut de mult un astfel de centru de observare, un observator care să analizeze situația pentru a putea să uh, luăm uh, măsuri sau să prevedem anumite tendințe înainte să uh, ajungem în criză. Uh, Uh, în negocierile PAC uh, nu s-au luat aceste măsuri pe care le-am cerut. Cred că acum ar fi momentul respectiv, pentru că intervențiile nu cred că va ajuta pe producători. Trebuie să găsim niște noi soluții. Eu am fost foarte um, dezamăgit atunci când am auzit în, uh, de la comisie în uh, audiere că bună uh, um, situația este, uh, este bună, ceea ce nu este adevărat în orice caz, ce uh, schimbarea trebuie să se bazeze pe niște măsuri care să fie într-adevăr eficace. Mulțumesc. Domnul Rope. Ačiū pirmininkė. Esu naujas parlamento narys, todėl. Mulțumesc. Eu sunt uh, uh, un membru nou al Parlamentului European și al acestei comisii și nu cunosc motivele care au dus la decizia de a elimina treptat uh, cotele de lapte. Dar nu e prima dată când aud uh, îngrijorare uh, cu privire la acest lucru. Se spune că nu e bine și sunt de acord cu aceste voci. Perioada în care a fost elaborată această propunere uh, și momentul de astăzi sunt două contexte total diferite. În momentul de față, eu cred că sectorul uh, lactatelor se confruntă cu niște consecințe foarte sumbre um, în momentul în care vor uh, dispărea cotele. Eu cred că ar trebui să suspendăm eliminarea cotelor pentru că acest lucru va duce la o situație gravă. Sau, dacă eliminăm cotele, ar trebui să adoptăm niște decizii importante. Una dintre acestea ar fi să um, avem grijă la lanțul de plăți. Poate că ar trebui să ne gândim să introducem o interdicție a utilizării acestui uh, preț de bază, metodă care se aplică în Statele Unite și în, în alte locuri din lume. Pentru că dacă nu facem nimic acum, oamenii se întreabă ce se va întâmpla. Embargoul rusesc deja a pus producătorii într-o situație de dificultate, aceștia nu mai știu ce să facă, ce să producă și ei se întreabă ce se va întâmpla atunci când și uh, cotele de lapte vor dispărea. Știm că uh, unele piețe și-au pierdut uh, peste noapte, unele țări și-au pierdut peste noapte piețele de desfacere, ceea ce sigur că le-a afectat economia. Uh, și, după cum am auzit, producția are loc, uh, se, se desfășoară la prețuri uh, sub prețurile de producție și nu e vorba de produse care să poată să fie ținute în magazii uh, o perioadă lungă de timp până când prețul ajunge la un nivel acceptabil. Mai mult decât atât, nu există niște uh, mecanisme foarte, niște mecanisme de siguranță care, de care e nevoie înainte să fie eliminate cotele de lapte. Bun, vă propun acum să închidem lista oratorilor. Și acum, da, cuvântul domnului Donano și se pregătește domnul Smith. Mulțumesc, domnule președinte, raportorul domnul Nicholson a făcut bine să reamintească volatilitatea globală a piețelor, însă, din nefericire, atunci când uh, s-a decis suprimarea cotelor la lapte, unii dintre noi au, atras, au tras semnal de alarmă asupra riscurilor de dereglementare și astăzi ne aflăm cu spatele la zid. Avem un dublu fenomen. Uh, consumul chinez uh, scade și producția crește. Nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Noua Zeelandă și în SUA. Și sigur că asta are consecințe grave, pentru că e un efect uh, de ciocan și nicovală. Și rezultatul va fi că va scade cursul prețurilor la lapte. Deci, trebuie ca și comisia să fie conștientă de această situație și să găsească formule mai bune. Nu vreau să insist aici, însă vreau să spun că va avea consecințe și asupra uh, bovinelor. PACA este și ea un <laughs> subprodus al laptelui, adică atunci când uh, agricultorii nu mai produc lapte, atunci utilizează vacile uh, pentru carne. Deci, va afecta problema și piața cărnii de bovine. Deci ne vom confrunta cu un fenomen dublu, uh, o problemă legată atât de lapte cât și de carne. Deci vreau să ne spună Comisia dacă a prevăzut niște măsuri de salvgardare pentru problema cărnii și uh, pentru problema laptelui și dacă se gândește la uh, anumite mecanisme la care s-au referit uh, un mai mulți colegi, să avem din nou mecanisme de reglementare. Mulțumesc, domnul Smith. President, uh, thank you. I, I, I... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într-o poziție curioasă, pentru că sunt membru al Parlamentului din 2007 și mi-aduc aminte primul raport Nicholson pe acest subiect și discuțiile pe care le-am avut cu Marian fischer bowl pe acest subiect și sunt surprins că unii colegi spun că o problemă nouă. Nu e o problemă nouă, e o problemă cu care ne-am uh, confruntat în mod periodic în decursul anilor, chiar și uh, când Jim a fost ales pentru prima dată, e o problemă pe care nu am rezolvat-o până acum. Trebuie să acceptăm, deci, că aceasta este problema structurală pe care o are sectorul laptelui din Europa și agricultorii trebuie să-și uh, asume partea lor de responsabilitate. Pentru că în trecut au fost mai multe probleme, acum discutăm despre embargoul rusesc, peste 5 ani va fi altceva. E o problemă structurală legată de modul în care producem lapte pe acest continent și în lume. Există o supracapacitate în anumite state membre, ceea ce nu ajută situația, dar avem și problema structurală și anume faptul că fermierii uh, sunt cei care uh, acceptă niște prețuri și se văd în concurență cu vecinii lor și nu de aceeași parte a baricadei. Și, într-adevăr, uh, există abuzuri în anumite părți ale lanțului de aprovizionare și cred că Comisia ar putea face mai multe lucruri și m-a încurajat ceea ce a spus comisarul Hogan la audiere um, și l-aș încuraja foarte mult să examineze uh, pilonul 2 din reformă uh, și să vadă că există posibilitatea de a încuraja fermierii să se asocieze, să creeze organizații de producători, pentru că până ceea ce ar ajuta la remedierea problemei structurale și dacă nu facem nimic, nu vom face decât să tot revenim la această problemă care nu este una nouă. La parole este à monsieur Agnew. Dantin domnul Mulțumesc, domnule președinte. Pachetul privind laptele pare să nu fi avut un impact semnificativ până acum. Efectele sale au depins mai mult de condițiile industriei din fiecare țară și instrument, eh, stimulentele de a crea grupuri de producători nu au fost uh, uh, utilizate pentru că situația era favorabilă sau pentru că pur și simplu agricultorii nu doresc să colaboreze. Și intenția generală pare să fie aceea de a menține diversitatea și nu de a promova eficacitatea. Măsurile la nivel național au uh, îmbunătățit situația uh, sectorului laptelor mai mult decât orice măsuri europene. De aceea, cred că cel mai bine ar fi ca acest domeniu să fie reglementat la nivel național, pentru că astfel se uh, utilizează um, instrumente mult mai eficace și să vedem ce am putea face în Regatul Unit. Am putea modifica competențe, competențele Comisiei pentru ca o, organizații noastre de producători să fie suficient de mari încât să aibă puterea de negociere pe care nu o au cu supermarketurile. Și ce se întâmplă cu uh, piața futures? Știu că verzilor nu le va place pentru că spun că aceasta e volatilitate, dar avem volatilitate și fără piața de instrumente futures. Și uh, eu cred că laptele praf ar putea să fie o marfă care să fie vizată. Um, deja lucrurile au funcționat foarte bine în domeniul cerealelor. E nevoie de speculă, e nevoie de persoane care consumă produsul pentru a avea o piață uh, de instrumente futures. Și ce se întâmplă cu povara de reglementare pe care Uniunea Europeană o uh, pune pe umerii fermierilor? Este toxică. Uh, nu permite uh, tot felul de măsuri, nu permite uh, mormântarea animalelor. Um, și toate acestea nu fac decât să îngreuneze viața agricultorilor. Fără aceste măsuri, viața lor ar fi mult mai ușoară. Domnule președinte, aș mai, fi, aș mai avea multe de spus, dar am să mă opresc acum. Mulțumesc, are cuvântul domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Această problemă a laptelui în cursul mandatului anterior a alimentat deja multe ore de dezbatere. Nu putem avea memoria chiar atât de scurtă. Am făcut mai multe propuneri în raportul privind organizarea comună a piețelor Vă reamintesc că toți membrii uh, Comisiei de Agricultură, că nu toți membrii Comisiei de Agricultură au susținut această propunere în funcție de naționalitate și în, la Consiliu mulți șefi de guverne s-au opus uh, măsurii și acum uh, Uh, cei din guverne, mai ales cei care au refuzat ca Organizarea Comună a Piețelor să conțină măsuri de acțiune în cazul unei crize de lapte, ar trebui să-și asume răspunderea și să obțină de la Comisie punerea în aplicare a unor instrumente care pot fi aplicate. Vă reamintesc că unul din articolele OCM uh, dă frâu liber Comisiei în cazul unei crize grave, așa cum se întâmplă acum, să vină cu instrumente noi. Dar, așa cum s-a întâmplat și acum 2 ani și acum 3 ani, în cazul pachetului lapte, suntem forțați să uh, constatăm că nu prea există propuneri. Care sunt ideile noi de care dispunem? Niciuna. Ce grup de lucru ne-a fost pus la dispoziție, niciunul. Și vreau să vă reamintesc și răspunderea unora din uh, sector, pentru că mm, am participat la o conferință organizată de comisarul precedent în ceea ce privește problema laptelui și trebuie să ne reamintim campania organizată de mai mulți uh, reprezentanți ai sectorului care ne-au spus că pe piață nu mai e nevoie de instrumente pentru gestionarea crizelor. Vreau ca aceștia care afirmau așa ceva ieri să bage astăzi mâna în buzunar pentru a-și asuma consecințele crizelor din sector. În pachetul lapte exista o propunere de contractualizare care uh, permitea introducerea unui tampon în cazuri de criză. În câte țări s-a introdus uh, această măsură? Cine sunt cei care s-au uh, opus și care au denigrat sistemul? Pentru că nu vreau să-i aud astăzi venind uh, să plângă pe umărul nostru. Cei care trebuie să plângă sunt uh, agricultorii care au fost abandonați pentru că piața i-a lăsat pe unii să facă profite, uh, profituri importante. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Danton, pentru această intervenție. Domnul Caputo. Grazie, grazie Presidente. No, anch'io inter Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că deja au fost spuse multe lucruri. În primul rând doresc să subliniez și preocuparea mea eh, în legătură cu capacitatea cadrului normativ al UE să eh, facă față volatilității pieței cu o criză structurală care a fost deja descrisă bine aici, care merge dincolo de problema cotelor la lapte. Comisia, după cum s-a precizat deja, a fost uh, prea uh, benign aici. Se spune acolo, de altfel, în documentul Comisiei, că e prea uh, devreme ca să se evalueze efectele negative ale pachetului lapte. Și apoi Comisia precizează că cadrul normativ al Uniunii Europene s-ar putea schimba în, pe termen scurt, dar de fapt nu s-a făcut nimic pentru a, a fi ajutat un sector fundamental, cum e cel al laptelui, care uh, ar, lucru care ar putea avea o serie de uh, efecte negative și în societate. Deci aș face și eu un apel, uh, la fel ca mulți alți colegi care au vorbit deja, și anume aș solicita din partea Comisiei să facă ceva și uh, repede, pentru că pe când noi ne gândim la ce acțiuni să întreprindem, probabil că nu facem decât să favorizăm distrugerea unui întreg sector. Merci, Madame Cagnete. Mulțumesc, doamna Cagnete. Domnule președinte, E foarte important să asigurăm stabilitatea prețurilor ca să ajutăm fermierii în caz de supraproducție și situații de criză. Raportul din proprie inițiativă al colegului nostru Nicholson în legătură cu pachetul lapte, a trebuit să includă și soluții cu mecanisme și măsuri pentru a asigura ajutorarea reală a fermierilor, mai ales în cazurile în care sunt afectați atât de grav ca rezultat al altor politici și decizii politice în Uniunea Europeană. Criza actuală eh, nu ar fi doar în sectorul laptelor, al legumelor și cărnii, e vorba de embargo rusesc și e un eh, exemplu bun uh, că e nevoie de măsuri uh, țintite și măsuri de compensare adiționale. Uh, instrumentele actuale pentru a gestiona piața nu sunt suficiente, după cum se menționează în pachet. Vedem acum că instrumentele tradiționale, cum ar fi stocarea privată, intervențiile uh, obișnuite și așa mai departe, nu ne ajută în acest caz. Situația agricultorilor europeni se înrăutățește de la, pe zi ce trece, mai ales uh, pentru fermierii din sectorul laptelui din uh, țările baltice. Mulți vor da faliment. Ieri am trimis o scrisoare președintelui Juncker și comisarului Hogan și președintelui Comisiei pentru Bugete să caute o soluție de calitate pentru că există o necesitate urgentă de a rezolva aceste probleme. Știți cu toții, Comisia Europeană recent a decis să uh, treacă de la veniturile de aproape 400 de milioane, venituri adiționale, tradiționale pentru uh, agricultură și să se îndrepte spre alte politici. Bun, am înțeles, dar e nevoie uh, totuși să se ia bani nu din alte părți, nu de la rezerva agricolă în caz de criză care uh, știm, este o situație cauzată de mai ales de embargo rusesc și uh, nu face decât să agraveze lucrurile. Trebuie să facem ceva. Domnul Buda. Domnule președinte, cu toții constatăm că problema laptelui este una complexă, iar Comisia trebuie să înțeleagă uh, că sectorul zootehnic este unul dificil vacile de lapte și animalele în general nu sunt niște mașini pe care să le pui într-un hangar și pe care să le scoți în vremuri mai, uh, mai bune. Asta apropo și de tăierea unor uh, resurse financiare de la agricultură, care eu cred că ar trebui să înceteze astfel de tăieri. Însă avem o problemă. Ce soluții uh, avem la îndemână? Și aici cred că, de fapt, Comisia trebuie să-și intensifice găsirea de noi piețe uh, externe pentru laptele produs în Uniunea Europeană, astfel încât să nu avem de-a face cu o scădere uh, a prețului la lapte, iar pe de altă parte, eu cred că din uh, Comisia ar trebui să găsească soluții financiare prin care unele ferme de vaci de lapte să fie ajutate să se orienteze către producția uh, de carne, mai ales acolo unde avem de-a face cu ferme mixte de vaci de lapte, de carne lapte, cum, uh, uh, mă rog, sunt denumite acestea. Nu văd de ce trebuie să importăm, de exemplu, în momentul de față, uh, vacă de carne din Argentina, când putem foarte bine să o producem în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Merci à vous. La parole est à monsieur Mulțumesc, domnul Iar. Doț, să da. Nu, de fapt, și după aceea domnul Doț. Da, știm că am avut o scădere a prețului la lapte și știm că trebuie să ajutăm într-un fel sau altul și aici sunt de acord cu antevorbitorii, dar haideți să avem o dezbatere corectă. Pentru că trebuie să observ că toate crizele anterioare din sectorul lactate au fost la fel de rele și s-au întâmplat chiar dacă aveam cote. Și atunci de ce au apărut aceste crize? Pentru că uh, Sistemul de cote nu a funcționat niciodată ca mijloc de a gestiona oferta. Întotdeauna am produs mai mult decât era nevoie, chiar și cu cotele. Era, ne-a lipsit voința politică, practic. Și știam că avem nevoie de mai puțin lapte pe piață, dar nu am redus cotele din motive politice. Deci, agricultorii și-au utilizat aceste cote. De ce nu? cine crede că acest sistem de cote este un panaceu și să nu uităm că în momentul de față încă avem cotele, deci problemele pe care le avem sunt cu cotele, cred, nu cred că atunci când cotele vor dispărea vom uh, vedea o distrugere a civilizației occidentale. Trebuie să le acordăm producătorilor uh, de lapte mai multe responsabilități antreprenoriale. Regret faptul că toate ideile pe care le-am avut uh, în uh, dezbaterile noastre legate de prețuri și de stabilirea acestora, deci toate ideile pe care le-am avut au fost uitate, au fost lăsate deoparte și nu s-a făcut nimic. Și atunci întrebarea mea pentru raportor și pentru comisie este următoare. Trebuie să încurajăm pe uh, Uh, fermieri să fie antreprenori și să le oferim uh, oportunități uh, prin gestionarea de contracte, spre exemplu. Și acum, al doilea pilon. Cred că ar trebui să utilizăm din ce în ce mai mult al doilea pilon pentru a-i sprijini pe fermierii de lapte. Uh, nu doar pe cei dezavantajați, dar să folosim banii care există deja pentru flexibilitate, programul de lapte în școli. Haideți să eliminăm birocrația astfel încât să avem lapte în școli și să nu lăsăm uh, laptele să se strice. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Dodds, aveți cuvântul. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că s-a discutat această problemă. Când am început, când am deschis subiectul în septembrie, reacția a fost destul de slabă în cadrul acestei comisii și de atunci am uh, văzut uh, o presiune din ce în ce mai mare asupra uh, prețurilor. Agricultorii noștri sunt oameni inteligenți, pot să accepte mișcările normale de pe piață, dar nu pot accepta aceste tendințe letale, practic, uh, pe o perioadă prea lungă. Vedem că există o furtună perfectă. Avem o creștere a producției, avem embargoul rusesc și uh, accept ceea ce a spus domnul Iar, că avem cote și avem probleme în ciuda cotelor dar aș sublinia faptul că există o inevitabilitate a unei volatilități suplimentare după uh, eliminarea cotelor în primăvară. Deci uh, noi și Comisia trebuie să acționăm și mă bucur că avem, l-avem alături de noi pe uh, șeful um, um, fermelor de lactate și aș ruga o să ne spună cum vede ea piața în 2015 uh, și continuă să uh, vadă volatilitate până în 2015? Comisia va, se va uita la niște prețuri uh, de intervenție realiste și, da, chiar introdu la introducerea de finanțări pentru export. Uh, Uh, ar trebui să avem discuții pe aceste teme și ar trebui să ne gândim uh, măcar la o eliminare uh, treptată a cotelor, nu la o eliminare totală în primăvara viitoare. În Irlanda suntem și întreprinzători și inovatori. Am deschis piețe noi în Japonia deschisese piețe noi în Rusia înainte de intrarea în vigoare a embargoului. Deci suntem inovatori, dar Așa cum a spus și domnul Bove, influxul potențial de lapte din partea vecinilor noștri, care investesc în mod riguros în uh, creșterea anticipată după eliminarea cotelor ar putea avea un efect uh, puternic asupra uh, industriei din circumscripția mea și vorbim aici despre oameni reali care vor fi afectați. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Wojciechowski. panie przewodniczący. podstawowym problemem są dla, dla wielu rolników, szczególnie dla. Mulțumesc, domnule președinte. Problema de bază pentru mulți agricultori, mai ales în țara mea, Polonia, sunt sancțiunile, sancțiunile pentru uh, depășirea uh, cotei de lapte. De aceea vreau încă o dată să fac apel la Comisie vă rog să um, reduceți sau să înlăturați uh, aceste sancțiuni, pentru că aici vieții agricultori uh, sunt pedepsiți de două ori, mai ales în, acum, în această situație embargoului rusesc în care oricum uh, uh, agricultura este afectată și nu, primesc, uh, nu primește susținere, în această situație trebuie să mai suporte și sancțiuni atunci când depășesc uh, cotele chiar dacă nu au uh, produs niciun fel de pagubă prin această depășire, pentru că cota totală în Uniunea Europeană nu a fost în uh, niciun caz depășită. Deci fac apel pe baza tuturor celor uh, spuse la dumneavoastră, vă rog să uh, terminați cu aceste sancțiuni, să le eliminați, pentru că dacă nu, producția laptelui va, se va prăbuși într-o mare parte a Europei, mai ales în Est, dar și în Finlanda și în țările baltice. Cred că rezultatele vor fi aceleași. Și Polonia se găsește într-o situație extrem de dificilă. Trebuie să-i apărăm pe agricultori acum. Nu putem să permitem ca aceștia să fie pedepsiți cu atât mai mult cu cât suferă acum din cauza embargoului rusesc, care, căreia Europei pare să-i facă foarte greu față și nu au sprijin suficient. La parole de Madame Azucamp. Doamna Azucamp are cuvântul. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter de situatie in. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Situația din sectorul lactate este, într-adevăr, un motiv de îngrijorare. Și nu o rezolvăm așa cum trebuie. În țările de jos, dacă ne uităm la uh, viitor, ne dăm seama și care va fi uh, viitorul sectorului lactate în UE, uh, dacă vom continua în același stil pentru că mulți dintre fermierii noștri anticipează eliminarea cotelor și uh, cresc numărul de animale. Iar producția de lapte este în creștere, deci asta este o viziune de viitor, dacă vreți. Asta ar trebui să ne dea o idee despre cum vor evolua lucrurile pe viitor. Mai mult, fermele s-au dublat ca mărime în uh, țările de jos în acest moment. Vedem din ce în ce mai multe ferme cu mii de uh, vite. Colegul meu dă din cap că nu e adevărat, dar uh, am date în acest sens. Aceste animale sunt mulse până la epuizare de la o vârstă foarte fragedă. Uh, Asta e o altă fațetă a pieței de lactate. Deci, da, chiar dacă cererea internațională crește, cu toate acestea, Știm că consumul de lapte nu este atât de sănătos pe cât am presupus inițial. Și vedem că sectorul contribuie la probleme de climă și are și alte efecte negative asupra mediului. Deci cred că ar trebui să întoarcem întrebarea pe dos. Ar trebui să fim uh, foarte atenți cu sprijinul acordat, mai ales mega producătorilor. Dacă vrem să acordăm sprijin, ar trebui să acordăm sprijin micilor producători. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Carthy. Thank you, Chairman, and my apologies to Mr. Nicholson. That... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze lui uh, Uh, domnului Nicholson că n-am fost aici să aud ceea ce a avut de spus. Cred că este un raport uh, critic uh, în ceea ce privește poziția Parlamentului European față de raportul Comisiei și cred că prima propoziție este foarte relevantă. Se spune că uh, situația produselor, uh, produselor lactate și a laptelui în Europa este favorabilă și perspectivele sunt bune, deși probabil că vor fi mai multe episoade de volatilitate extremă a prețului. Deci episoade de uh, volatilitate extremă a prețului e așa un fenomen, sunt fenomene care vor avea loc, care sunt de așteptat și peste care oamenii vor trece ușor. Dar problema este că foarte mulți agricultori nu vor putea să treacă peste aceste episoade și de aceea părăsesc și vor părăsi această piață. Și foarte uh, Bun, când se va institui acest observator, se vor putea transmite semnale comisiei, așa se spune în uh, text, dar eu nu sunt convins că măsurile, plasele de siguranță sunt suficiente pentru a uh, oferi sprijinul necesar fermierilor, agricultorilor și sper că raportul domnului Nicholson va propune măsuri suplimentare care să garanteze prețuri minime, mai ales din perspectiva uh, nevoi de a uh, sprijini uh, uh, comunitățile rurale și comunitățile mai dezavantajate prin susținerea producției de lapte. Sper că se vor sugera se vor propune măsuri care să protejeze modelul de cooperative, de organizații de producători, care s-a dovedit a avea foarte bun succes în multe state membre. El trebuie să fie susținut în acest sector și pe viitor. Mulțumesc! Ja, dank u wel, eh, voorzitter, voor het woord. Um, allereerst... Eh, Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. În primul rând, vreau să-l susțin pe domnul Iar cu ceea ce a spus domnia sa. Cotele de lapte ar putea fi o soluție pentru o piață mai puțin volatilă, dar în 2008 am avut prețuri foarte mici în ciuda cotelor de lapte. Deci ne aflăm într-o situație cu o piață volatilă și nu cred că răspunsul ar fi să reintroducem uh, finanțările pentru export. Trebuie să vedem cum putem crește competitivitatea sectorului pentru piața globală. Și ar trebui să creăm condiții mai bune pentru antreprenoriat uh, și prin măsuri de ecologizare, Uh, prin toate măsurile disponibile prin PAC. Nu ar trebui să ne limităm la cotele de lapte, pentru că asta nu face decât să crească prețurile. Poate ar trebui să găsim alte soluții mai bune. Mulțumesc. Merci, merci. Monsieur... Mulțumesc, domnul Corte, din partea Comisiei. pe care am alertat-o în ceea ce privește importanța și dificultatea subiectului, așa cum au spus-o și antevorbitorii. Într-adevăr, problema laptelui este complexă, dar realitatea este simplă. Sectorul este în mare dificultate și am văzut asta prin întrebările care au fost adresate aici de-a lungul dezbaterii. Întrebări care țin de o problematică mai largă și care, vorbește, care vizează modelul de agricultură pe care îl vrem în UE raportul din proprie inițiativă al domnului Nicholson este important în măsura în care dificultățile sunt urgente. Și întrebarea pe care ne-o punem, toți cei care suntem aici, este dacă noul comisar, în această configurație în care situația se înrăutățește, crede că avem în sfârșit instrumente suficiente uh, Uh, pentru a ne adapta la această situație. Aveți 10 minute pentru a încerca să ne răspundeți la uh, numărul mare de întrebări care au fost adresate. astfel încât să tratăm problema cu relevanță și apoi îi dăm cuvântul domnului Nicholson. Vă mulțumesc! Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru invitația făcută. Mulțumesc membrilor comi- comisiei și domnului Nicholson, în primul rând, pentru interesul uh, pe care comisia dumneavoastră îl demonstrează față de o temă atât de importantă. Întrebarea dumneavoastră de la sfârșit, domnule Andrie, nu știu dacă pot să-i răspund. N-am avut încă ocazia să vorbesc um, în detaliu cu noul comisar. Cred că ar fi bine să-i mai acordăm puțin timp pentru a uh, se gândi bine la această temă atât de complicată. Aici se deschide o mare și importantă dezbatere, deci ar trebui să-i mai acordăm timp. Însă sunt convins că va dori uh, foarte rapid să revină pentru a discuta uh, cu dumneavoastră toate aceste chestiuni și, sigur, cu toți membrii ai uh, Comisiei Agri. Sigur că întâi și întâi uh, așteptăm uh, cu mare interes să, ascultăm, să discutăm cu dumneavoastră aceste chestiuni și cu domnul raportor Nicholson în lunile care vor veni și voi încerca acum, în timpul pe care cu dărnicie mi l-ați alocat, să răspund grupând întrebările în patru mari capitole și făcând așa, sper că voi putea să răspundă fiecare întrebări. În primul rând, raportul privitor la lapte din luna iunie, 13 iunie mai precis. Deci acum aproape 6 luni, 5 luni și jumătate. Și raportul s-a referit la uh, ce înseamnă și cum funcționează, care e funcția pachetului pentru lapte. Uh, discuția și intenția domnului Nicholson merg mult mai departe. Discuția arată că mai sunt multe de spus despre această temă. Eu am ascultat în această dimineață o dezbatere care merge mult mai departe uh, de limitele acestui raport care e mult mai limitat, după cum spuneam, să fiu, uh, ca să fiu cinstit și merge mult mai departe decât cadrul de reglementare care a fost uh, gândit, uh, inclusiv în acord cu Parlamentul European. Raportul se referea la detaliile acelei aterizări line, între ghilimele, și la reacția dezamăgitoare a sectorului, îndemnat să-și consolideze poziția. Dacă vedem cifrele, câte state membre au utilizat diferitele instrumente la dispoziție ca să uh, ajute la această aterizare lină, n-am prea avut succes. Și aici am putea spune că uh, putem duce calul la apă, dar nu putem obliga să bea ca să spun așa. Și e adevărat ă, asta în legătură cu multe afirmații legitime ale parlamentarilor. Sigur, există răspunsuri, însă nu pot eu să vă asigur că și sectorul va face ce sperăm noi. Și acum, sigur că nu eu sunt responsabil pentru cum acționează agricultorii. Ce s-a întâmplat din iunie și până acum? Sigur, s-au întâmplat multe lucruri. Deja în iunie am văzut că trendul favorabil al prețurilor și au menționat unii aici faptul că prețurile niciodată nu au fost atât de ridicate la lapte. Peste, mult peste 40 uh, de cenți pe 100 de uh, kilograme. Am văzut că uh, acel trend pozitiv era în scădere din motive care au de face cu criza economică, probabil, cu uh, cererea scăzută din China și probabil uh, și cu o supraproducție și aici și în, alte, și în cealaltă parte a lumii, după cum mai ales domnul Bove, cred că a spus. Așadar, lucrurile au fost agravate după raport, după, după ce raportul a fost publicat, de embargo rusesc. Și asta, sigur, schimbă mult realitatea de la fața locului și Comisia e de acord cu multe din preocupările exprimate astăzi aici în legătură cu acești factori împreună, care va fi efectul lor și trebuie să ne pregătim pentru niște luni dificile în sector. Nu neg uh, acest lucru deloc. Și mi-a făcut plăcere că domnul Carti, cred, a citit prima teză a aliniatului 4 din raport. Pentru că oricum aveam intenția să fac eu. Și în acea frază cu uh, situația favorabilă și cu uh, uh, perspectiva pe termen mediu bună și extrema volatilitate a prețului, iată, sunt acolo, e un rezumat al problemelor. Sigur, perspectiva pe termen mediu în întreaga lume e bună, nu spune asta doar Comisia. Asta spun și studii făcute de alte instituții. Așadar, avem elementul uh, de conjunctură al piețelor de pe urma care am mai avut de suferit în 2008-2009 mai ales și apoi mai este și embargo rusesc. Acum acesta din urmă, din nou, ca să punem toate faptele pe masă, are un impact asupra mai puțin de 3% din producția UE. Mai puțin de 3% din producția de lapte a UE e afectată de embargo rusesc. Deci are un impact, e adevărat, însă, după cum am mai spus, și cred că au mai făcut-o și alții, nu trebuie nici să exagerăm acest impact. Și să nu-l utilizăm ca o scuză că totul e uh, prost în sectorul, totul, to toate problemele din sectorul de lapte sunt cauzate de embargo rusesc. Nu e deloc așa. Și dacă mă uit la prețuri, pentru că au vorbit mulți, mulți, mulți colegi, membrii Parlamentului au vorbit despre prețuri, nu vreau să mă bazez pe ce se spune doar în ziare. Noi la comisie ne bazăm pe datele trimise de statele membre și putem vedea acolo că prețurile scad. Practic ă, peste tot. Dar sunt și diferențe însemnate. Fără îndoială, țările baltice au fost cele mai afectate. Calniete a spus asta, într-adevăr, situația e dramatică acolo. Avem uh, în Estonia, Letonia și Lituania scăderi de prețuri de peste 20%. Se, se apropie la, de uh, nivelul de intervenții de prețuri și probabil că va trebui să intervenim rapid acolo. Văd și alte țări, Franța, de exemplu, în care uh, în septembrie era vorba de un plus de 4% și mai mult de 4%. Văd Germania minus 2%, România plus 1,2%, Finlanda 1,8%. Deci, situația nu mă poate face ca eu să spun astăzi pe baza acestor uh, date că întregul sector al laptelui din Europa e în criză. Nu dispun de asemenea informație. Dar am ascultat ce s-a spus și nu vreau, sigur, să, mi, să fac pe surdul acum, dar datele pe care le avem noi la dispoziție sunt, ne, ne arată o situație mai complexă. Comisarul Cioloș a, și-a asumat anumite angajamente în acest sens, mai ales uh, față de uh, țările Baltice și Finlanda și Comisia e în continuare activă în acest sens, să-și respecte angajamentele. Bun, acum situația se leagă și de problema bugetului, la care voi reveni. Acum, următorul punct. Dispariția cotelor înseamnă oare că Uniunea Europeană e, se retrage complet din sectorul laptelui și că lăsăm agricultorii expuși situația pe piețe? Nu, sigur că nu. Încă mai facem multe. Iată, cu plățile directe, de exemplu o, o sumă anuală de 44 de miliarde de euro, cred. Sigur, nu ă, toți acești bani se îndreaptă spre sectorul lactatelor, dar există susținere. Susținere care a fost și dată pentru a compensa reducerea în prețul ă, interven, ă, intervenției în prețuri. Dar am avut mulți ani cu prețuri mari și acum a venit timpul să menționăm și faptul că există susținere pentru dezvolt, iată, dezvoltarea rurală, s-a menționat aici de mai multe ori, mai ales pentru zonele muntoase sunt măsuri specifice de susținere care permit o suplimentare de 250 de 400, până la 450 de euro la hectar. Dar, din nou, statele membre trebuie să și acționeze și să, să, să vadă cum acționează în zonele acestea foarte complicate. Este și această plasă de siguranță și uh, ca răspuns la multe întrebări care s-au pus în, în acest sens, ne spune că e vorba de un întreg șantier pentru mai bună funcționare a lanțului alimentar. Deci cum putem noi, Uniunea Europeană, să consolidăm poziția producătorului în acest lanț alimentar? E o întrebare foarte importantă și mă bucur că și domnul Nicholson a menționat-o chiar de la începutul discuției. Uh, E clar că trebuie făcut ceva. Și asta se leagă și de elemente care au fost puse în organizarea comună a pieței cu, a, cu ajutorul acestui Parlament. Derogări de la regulile concurenței, altă soluție și uh, instrument important de lucru pe care îl analizăm la comisie. Iată practicile comerciale neloiale, sigur, trebuie combătute și Uniunea Europeană trebuie să, fie, să asiste activ producătorii aici. Avem un program în acest sens, dar din nou, din nefericire, principale organizații de agricultori nu doresc să participe. Deci, cum spuneam, cu calul care merge la apă, Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă și în traistă. Eu nu, uh, eu nu, nu, nu spun și Comisia nu spune că totul e roz și nu e nicio problemă. Nu spun asta. Recunoaștem că există probleme. Uh, și vă pot asigura că sunt uh, pe locul întâi al listei uh, comisarului Hogan. Voi reveni uh, însă și pentru moment mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Merci, merci, monsieur Corte. Donc je... Mulțumesc, domnule Corte. Fără să mai așteptăm, îi dau cuvântul domnului Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. În deschidere am spus că mă aflu între Ciocan și Nicovală. Acum, cred că sunt și mai rău între Ciocan și Nicovală, pentru că după ceea ce am auzit astăzi, cred că nu face decât să consolideze ideea că e ceva foarte neregulă cu sectorul lactate în uh, Uniunea Europeană în acest moment. Nu cred că poate cineva să aibă o altă părere, dar uh, domnul Smith are dreptate. Nu e prima oară când suntem aici. Am fost aici de nenumărate ori până acum. Și cotele nu au rezolvat întotdeauna toate problemele fermierilor de lapte din Europa. Deci trebuie să recunoaștem acest lucru. Dar cred că eliminarea cotelor, așa cum s-a făcut, că trebuie să ne amintim că decizia de a elimina uh, cotele a fost făcută în 2005-2006 sub uh, uh, mandatul doamnei Fisher Bowl și poziția de atunci era extrem de euforică. Poate ar, trebui, ar fi trebuit să ne gândim mai bine după criza din 2008-2009, dar se pare că n-am făcut-o și uh, Uh, aici rezidă problema, problema cu care se confruntă Comisia. Comisia uh, a tot spus uh, că poți să duci calul la apă, dar nu poți să-l obligi să bea. Dar poate comisia ar trebui să înțeleagă că apa pe care o oferi calului nu e pe placul lui. Și poate nu e cea mai potrivită cale și poate nu au uh, înțelepciunea necesară și poate trebuie să lucreze mai strâns cu comisia noastră pentru a primi idei pentru viitor. Uh, unul, un lucru care mi s-a părut oribil din partea comisiei anterioare este modul în care au golit uh, rezervele de urgență uh, pentru că asta a fost uh, de neacceptat și uh, noi în această comisie trebuie să luptăm cu această strategie, pentru că asta înseamnă că acum nu mai avem bani uh, la pușculiță pentru a face nimic dacă se întâmplă ceva cu adevărat grav. Și uh, am ascultat uh, mulți uh, colegi care mi-au spus îngrijorile lor din uh, Europa, dar nu au venit și cu soluții concrete. Mie nu mi se pare o mișcare inspirată din partea Comisiei să colecteze o supertaxă și să o cheltuiască în alte părți. Dacă tot vrea o supertaxă, măcar consolidează sectorul lactate. Deci Paolo de Castro are dreptate. Am tot vorbit despre aterizare lină din, încă din mandatul lui uh, Fisher Bowl, dar n-am văzut-o și nici nu o să o vedem. Deci poate ar fi bine să ne dăm seama că ne așteaptă vremuri și mai grele și ar trebui să lucrăm cu sectorul pentru a vedea cum putem să îi ajutăm. Și unul dintre domeniile care nu au fost menționate prea mult aici este puterea supermarketurilor, puterea multinaționalelor. Pentru că atunci când mă duc la supermarket și văd uh, uh, că 2 litri de lapte costă o liră și uh, uh, un litru de apă gazoasă sau uh, plată costă 2 uh, litri, nu pot să nu mă întreb câtă muncă e necesară pentru producția acelui litru de apă. Deci uh, Trebuie să analizăm cu mai multă atenție situația și uh, am vorbit despre producătorii din zonele defavorizate, din zonele de deal. Știu că mulți spun că se poate rezolva problema prin redirecționarea uh, banilor din uh, pilonul 2. Nu, eu cred că putem contribui la o rezolvare, dar uh, Uh, nu este o soluție pe termen lung. Asta a fost o problemă în pachetul lactate, este o problemă în continuare și va fi o problemă în continuare. Singurul lucru pe care pot să-l spun foarte clar comisiei este vă rog să nu-mi spuneți ce nu pot să fac. Spuneți-mi ce pot să fac și hai să trecem la treabă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nicholson pentru această deschidere a subiectului. Pe 21 ianuarie vom uh, discuta raportul și uh, vedem că acest uh, subiect este un subiect care se pretează unei munci de colectiv uh, și trebuie să preluăm toate întrebările care au apărut uh, astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru bogăția dezbaterii și vreau să mulțumesc și Comisiei pentru răspunsuri. Uh, ședința se suspendă aici, va fi reluată astăzi la ora 15 cu domnul președinte Caschi, care uh, va deschide ședința cu intervenția domnului Fischler. Uh, și apoi vom avea și informații legate de reuniunea uh, coordonatorilor care va începe în această sală la 11.45. Mulțumesc frumos și o după amiază plăcută. Yes, of course it is. You, did you request for the floor? So what's your name